Ja, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Stimați colegi, stimate colege, vă urez bun venit la reuniunea comisiei noastre. Sunt acoperite toate limbile în afară de estonă astăzi și mâine vom avea un grup de vizitatori din partea Barbarei Weiler, căruia îi urăm bun venit în mod special. N-am văzut uh, cine este noul membru sau noua membră a comisiei noastre. Uh, doamna Martina Anderson, iată, care o va înlocui pe colega de Brun în comisia noastră. Urez, îi urez bun venit dacă este prezentă. În al patrulea rând, dați-mi voie să vă comunic că avem o audiere comună miercuri între 15 și 15 și 17 și 15 în sala A1G2 în, în uh, clădirea ASP și este vorba de o audiere cu colegii din uh, Comisia, Subcomisia pentru Drepturile Omului. Deci va fi vorba despre drepturile omului și schimbările climatice. Cu toții sunteți bineveniți să participați la această audiere. În scris există o, o, un raport cu privire la delegația la Nicosia, care se poate găsi pe site-ul uh, comisiei noastre. Încă o comunicare, uh, ceva nou și mă întreb dacă cineva va avea obiecții. Uh, procesele verbale ale acestei reuniuni au o înălțime de 3 metri, 12 centimetri și 5 milimetri. Mm sunt așadar mai înalte decât o persoană. Propunerea din partea secretariatului acestei comisii este ca aceste procese verbale să fie trimise electronic, astfel încât să nu tăiem o pădure de fiecare dată când trimitem un proces verbal. Dacă nimeni nu are nimic împotrivă, putem în viitor să procedăm ca atare. Văd că nimeni nu se opune, toată lumea pare să fie de acord Colegul Karl-Heinz Florent spune chiar poate că avem nevoie de mai puține procese verbale, de mai puțin protocol, dar până la urmă uh, vom face aceste uh, procese verbale. Acum dați-mi voie să-i urez uh, bun venit domnului Stavros Malas, ministrul cipriot al sănătății. Bun venit în comisia noastră. Așteptăm cu nerăbdare ce ne veți prezenta uh, în uh, această reuniune pentru a ști ce șase luni. În weekend am fost la Consiliul uh, Informal al Ministrilor de Mediu și totul a fost foarte bine planificat, planificat în mod detaliat, deci așteptăm cu nerăbdare și eu aștept cu nerăbdare președinția cipriotă. Procedăm ca întotdeauna, pentru prima dată uh, primește cuvântul oaspetele nostru, foarte important, iar apoi urmează coordonatorii și după aceea ceilalți colegi. Vă rog, domnule Malas, aveți cuvântul. Good afternoon, everybody. Bună ziua tuturor stimate domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Uh, e o mare onoare pentru mine să pot apărea în fața dumneavoastră azi pentru a prezenta programul și obiectivele președinției cipriote a Consiliului European în domeniul sănătății. Aștept cu interes o discuție deschisă cu membrii Parlamentului European în legătură cu modul în care Eh, putem face progrese în agenda Uniunii Europene în acest domeniu al sănătății. Tratatul de Lisabona, fără îndoială, că a introdus eh, un proces de integrare a Chiului european mai rapid. Parlamentul European și-a extins acum puterile ca organ eh, legiuitor cu adăugirea aproximativ 40 de noi sectoare în sfera procedurii de codecizie și are un rol important de jucat în uh, probleme uh, legate de cadrul financiar multianual. În același timp, aceste noi puteri extinse um, aduc și mai multe responsabilități uh, pentru ce, către cetățeni, mă scuzați, parlamentele naționale și Uniunea Europeană. Președinția Cipriot salută călduros aceste mm, modificări și uh, așteaptă cu interes uh, înființarea sau stabilirea unei comunicări interactive și cooperare cu Parlamentul într-un domeniu de uh, probleme public, de sănătate publică pentru o mai bună sănătate pentru toți cetățenii europeni. În următoarele șase luni, scopul nostru este de a continua cu prioritățile generale stabilite de triul președinției în cadrul celor, uh, programului său de 18 luni, concentrându-ne pe trei uh, linii principale de acțiune. În primul rând, boli uh, netransmisibile și uh, o îmbătrânire sănătoasă, boli fără frontiere și, în ultimul rând, inovare și cele mai bune practici. Sigur că șase luni e o perioadă scurtă de timp pentru a face minuni, dar sunt convins că dacă conlucrăm într-un spirit de dialog constructiv, și înțelegere reciprocă, putem uh, avea rezultate. Acum voi începe, dacă mă îngăduiți, prin a vă prezenta programul și obiectivele președinției noastre în domeniul sănătății. Programul nostru se va concentra pe patru linii principale de acțiune. În primul rând, amenințări transfrontaliere la adresa sănătății în UE și țările învecinate, cu uh, uh, accentul pe bolile transmisibile. În al doilea rând, donarea de organe și transplanturile de organe. În al treilea rând, îmbătrânirea sănătoasă de-a lungul întregii vieți. Și în al patrulea rând, abordări inovatoare în domeniul îngrijirilor de sănătate. Și prima prioritate, amenințări transfrontaliere la adresa sănătății în UE și țările învecinate, cu accent pe boli transmisibile. Asta ă, în urma experiențelor recente cu gripa H1N1 și epidemia E. coli. Mm, asta înseamnă că am identificat nevoia pentru acțiuni mai bine coordonate, nu doar în cadrul UE, ci și împreună cu țările învecinate. Importanța acestui domeniu a fost deja identificată atât de către comunitatea europeană cât și de cea internațională și uh, au fost întreprinse deja acțiuni în acest sens. Uh, cea mai recentă discuție în legătură cu propunerea Comisiei uh, pe tema amenințări transfrontaliere de adresa sănătății este o oportunitate pentru uh, înființarea unui cadru uh, juridic în strânsă colaborare cu Parlamentul European. În acest scop a fost organizată o uh, conferință a experților în Cipru săptămâna trecută. Uh, Conferința a adus împreună diversi actori implicați din Uniunea Europeană și țările învecinate din uh, zona Anei și Africii de Nord și a inițiat discuții relevante pe problemele actuale ale construirii de capacitate în domeniul prevenției, supravegherii, alarmei încă de la început și controlului eficient al bolilor transmisibile s-a pus accentul și pe sublinierea nevoii de acțiuni coordonate între statele membre UE și țările vecine în domeniul prevenției și controlului bolilor transmisibile. Concluziile conferinței vor fi prezentate în cadrul uh, Consiliului de Sănătate Informal care se va desfășura la Nicosia mâine. A doua uh, linie de acțiune a noastră uh, e reprezentată de mm, donarea și transplantul de organe ca acțiune altruistă și de solidaritate socială care e în beneficiu tuturor euro- cetățenilor europeni. Eh, ținând cont de marele număr de pacienți care eh, beneficiază de pe urma unui eh, donator compatibil, eficiența economică a transplantului și marele număr de pacienți pe listă de așteptare pentru un transplant compatibil, acum a sosit timpul pentru a acționa mai bine și mai coordonat și a, mm, la mai multă conștientizare pe această problemă. Și în acest sens, președinția noastră va pregăti și va promova adoptarea unor concluzii ale Consiliului care vor solicita uh, acțiuni sporite în domeniul donării de organe și transplantului, mai ales în lumina, în lumina mă scuzați, urmă, uh, viitoare evaluări la jumătatea mandatului a planului de acțiune pentru donare de organe și transplant 2009-2013. Acea treia linie de acțiune, o îmbătrânire uh, sănătoasă de-a lungul întregii vieți, o, un domeniu care identifică importanța prevenției bolilor și uh, promovării sănătății în, la fiecare etapă a vieții și de-a lungul întregii vieți pentru a asigura o uh, îmbătrânire sănătoasă. Mai ales în uh, cadrul economic actual și tendința îmbătrânirii populației în Europa, un proces de îmbătrânire uh, sănătoasă încă de timpuriu în viață poate asigura că noi avem o populație productivă, poate minimaliza cererea de, minimiza, mă cererea de servicii de îngrijire de sănătate uh, din cauza maladiilor cronice și ca o consecință directă să limiteze costurile îngrijirilor de sănătate și am promova creșterea și productivitatea. Va exista o conferință în acest sens uh, la nivel înalt a președinției, care va aduce împreună toți actorii implicați din diverse domenii ale sectorului sănătății pentru a discuta probele eh, existente și cele mai bune practici eh, și a conveni o urmare și rezultatul conferinței va forma baza pentru a pregăti concluziile Consiliului în legătură cu îmbătrânirea sănătoasă ca un proces continuu de-a lungul întregii vieți, eh, care va identifica tendințele actuale, va sublinia importanța sănătății ca abordare interdisciplinară și multidisciplinară și va solicita uh, acțiuni ulterioare. Uh, în cele din urmă, dar în ultimul rând, uh, abordări inovative în uh, îngrijirea sănătății. În, uh, pe linie cu strategia Europa 2020, uh, convenită în martie 2010, care solicita Uniunea Inovării, noi credem că Uh, sistemele de îngrijire a sănătății pot funcționa ca ecosisteme pentru o inovare deschisă care să aducă împreună actorii din diverse sectoare și să creeze sinergii. Uh, îndemnul uh, actual pentru mai multă inovare ne forțează să avem și abordări neconvenționale. Inovarea deschisă este un concept nou testat actualmente de Comisia Europeană sub forma platformelor comune de tehnologie în anumite domenii de cercetare Obiectivul nostru principal e de a promova uh, îngrijirile de sănătate într-o abordare multidisciplinară și intersectorială. Companiile care dezvoltă medicamente inovatoare, companii care sunt interesate de aplicații IT în domeniul sănătății, în moduri inovatoare, companii care uh, fabrică alimente pentru copii, uh, persoane din domeniul universitar și experți în medicină vor fi unii din participanții la această conferință care va avea loc la Larnaca în octombrie. Acum dați-mi voie să trec la prezentarea dosarelor legislative, juridice, care cuprind programul de lucru al președinției noastre în domeniul sănătății. Dar înainte de a face acest lucru, aș dori să subliniez faptul că principiul general care ne va ghida abordarea atât în ce privește uh, grupul de lucru, cât și Parlamentul, va fi unul de respect reciproc. Însă ar trebui să subliniez faptul uh, scara și eficiența oricărei linii de acțiune, mai ales în legătură cu programul Sănătate pentru Creștere Economică, sunt strâns legate uh, de volumul susținerii uh, financiare, pentru că nu pot fi făcute minuni cu uh, un program cu un buget propus de 446 de milioane de euro pe o perioadă de șapte ani Primul nostru dosar este propunerea pentru un regulament pentru crearea unui program Sănătate pentru creștere economică în domeniul sănătății pentru perioada 2014-2020. Este un instrument de o importanță vitală pentru atingerea obiectivelor comunității cu privire la sănătate. Discuțiile de sub președinția daneză au Uh, continuat și au progresat și s-a atins un acord parțial la Consiliul EPSCO pe 22 iunie. Președinția cipriotă așteaptă cu nerăbdare o colaborare strânsă cu Parlamentul European pentru a atinge un acord complet în contextul propunerii și pentru a adopta dosarul într-un acord în primă lectură la, uh, parțial, uh, cu condiția uh, acordului sau condiționat de a, a, acordul cu privire la cadrul financiar, financiar multianual. iau în considerare multele amendamente propuse de către Parlament și mai ales cele care se ocupă pe inegalitățile din domeniul sănătății ca o corolar al crizei financiare. Uh, Uh, împărtășesc preocupările dumneavoastră și sper că pro uh, programele anuale de muncă vor fi formulate în așa fel încât să ia în considerare circumstanțele uh, extraordinare în care milioane de cetățeni se vor regăsi în această perioadă. Al doilea dosar este propunerea pentru o decizie a Parlamentului și a Consiliului cu privire la amenințări transfrontaliere la adresa sănătății. Acest dosar, dezbătut îndelung, uh, se referă la protecția cetățenilor europeni de o serie întreagă de amenințări biologice, chimice sau de mediu. Este uh, o propunere care uh, aduce prevederi pentru o mai bună monitorizare și un, o reacție coordonată în situații de criză. De asemenea, abordează aspecte cheie ale siguranței în domeniul sănătății, inclusiv nivelul de pregătire, uh, alerta timpurie, raportarea, supravegherea și răspunsul, reacția la uh, amenințări la adresa sănătății, cum ar fi uh, cele uh, constituite de bolile contagioase. Rezultatele discuțiilor um, în, din, lucru, din grupul de lucru de la Consiliu, din președinția anterioară, permit președinției cipriote să continue munca pe acest dosar și să negocieze cu Parlamentul. Prevăd că vor avea loc discuții îndelungate, atât cu Consiliul, cât și atât în interiorul Consiliului, cât și între Consiliul și Parlament, însă suntem angajați să ducem la bun sfârșit această sarcină mai ales ținând cont de ceea ce s-a, ce s-a întâmplat în trecut când epidemii grave au tulburat Europa. Trebuie să ne asigurăm că orice vom decide va fi uh, în sensul unor acțiuni uniforme și uh, îmbunătățite în Uniunea Europeană. Uh, al treilea dosar, în domeniul farmaceutic, se referă la propunerea cu privire la directiva uh, 2001-20 EC cu privire la testele clinice se referă la cerințele pentru efectuarea testelor clinice asupra oamenilor uh, și se, uh, având ca scop descoperirea și verificarea acțiunilor uh, unui produs medicinal cu, um, cu accentul pe îmbunătățirea și armonizarea evaluărilor și autorizărilor. Comisia va face o propunere de regulament și sperăm să uh, putem progresa cât se poate de repede în acest sens. Următorul dosar este uh, propunerea de directive 8905EC referitoare la transparența cu privire la măsurile de reglementare a prețurilor a produselor medicale pentru uz uh, uman și includerea lor în sistemele de sănătate naționale. Este uh, un dosar menit să simplifice Directiva 8905. Noua directivă nu afectează politicile naționale ce țin de prețuri și organizarea sistemelor de asigurare sociale, cu excepția uh, măsurii necesare pentru a asigura transparența. Discuter, discuția propunerii la grupul de lucru cu privire la, far, la, substanțe, farma, la substanțe farmaceutice și uh, dispozitive medicale a fost inițiată de către președinția daneză, iar noi vom continua această muncă. Mun uh, lucrările vor continua și la nivelul Parlamentului European, unde, bineînțeles, va fi nevoie din nou de o, str- de o strânsă colaborare Uh, o dezbatere, de, o dezbatere orientativă va fi prezentată în timpul Consiliului EBSCO din decembrie 2012. Al cincelea dosar se referă la revizuirea cadrului uh, de reglementare cu privire la dispozitivele medicale care se referă la revizuirea propunerii uh, de directivă pentru dispozitive uh, medicale și abrogarea directivelor 90-385 și 93-42 și a propunerii de directivă referitoare la diagnostic medical in vitro și, uh, de asemenea, abrogarea directivei 98/79 cu scopul de a proteja sănătatea și siguranța cetățenilor europeni. Incidentele recente cu uh, implanturile mai mare, mamare și și protezele de șold au arătat nevoia de coordonare între statele membre pentru a gar garanta siguranța pacienților. Președinția noastră va iniția discuții la Consiliu și la grupul de lucru și vom face tot ce putem pentru a obține cel mai bun rezultat în negocieri. Merită menționat că scopul nostru este să continuăm munca cu privire la implementarea planului de acțiune existent cu privire la dispozitivele medicale pentru a um, facilita funcționarea uh, organismelor de notificare, cooperarea, coordonarea și comunicarea între statele membre și trasabilitatea pentru a asigura siguranța pacienților uh, Uh, și asta toate în uh, cadrul discuțiilor cu privire la revizuirea cadrului de reglementare. O nouă propunere va fi cea referitoare la reglementarea alimentelor pentru sugari și uh, copii mici și uh, cu privire la alimente pentru uh, utilizări medicale speciale. Prezenția cipriotă va încerca să găsească o cale de mijloc între diferențele dintre Parlamentul European, uh, pozițiile diferite între, ale Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei pentru a ajunge la un acord uh, la o a doua lectură. Un uh, nou uh, un nou dosar se referă la directiva cu privire la micul dejun, cafea, cafea, gem, lapte, cacao, ciocolată. Um, Aici se uh, dorește oferirea unor puteri de delegare uh, suplimentare Comisiei. Președinția daneză a inițiat aceste discuții și Consiliul uh, și președinția cipriotă vor încerca să ducă la bun sfârșit acest dosar. Domnule președinte, stimați uh, deputați, acesta a fost în general programul de sănătate pentru al președinției cipriote. Ne dăm, suntem conștienți de sarcina ce ne așteaptă și de delicatețea unora dintre, subie, dintre aceste subiecte. Însă când există voință, există și posibilitatea de a înregistra progrese. Ne bazăm pe colaborarea cu Parlamentul și cu Parlamentul și cu Consiliul Uh, astfel încât să putem să continuăm uh, în aceste domenii importante pentru cetățeni. Deliberând aceste discuții, nu putem uh, să uităm contextul din Uniunea Europeană. Criza economică duce la schimbări demografice și depune presiune asupra sistemelor de sănătate din toate statele membre. În lipsa resurselor financiare, a venit momentul să fim creativi Evenimentele din jurul nostru în fiecare zi uh, tulbură țesutul uh, social și economic al Europei într-un mod uh, fără precedent. S-ar putea spune că am ajuns într-o perioadă care ne va testa în perioada care ne va testa cel mai mult după cel de-al doilea război mondial. Așa cum solidaritatea este o reacție naturală în momente Uh, de război, în momente de pace reacția ar trebui să fie exact aceeași. Sper că cu toții vom uh, fi la înălțimea așteptărilor și vom avea, vom da uh, dovadă de solidaritatea pe care uh, o susținem cu toții. Aș dori să mulțumesc și uh, celor patru raportori care se vor ocupa de dosarele menționate. Vă mulțumim, domnule uh, ministru, pentru descrierea acestui program. Uh, mult este prevăzut pe ordinea de zi, văd că există foarte multe întrebări deja. Începem în prima rundă cu întrebările din partea coordonatorilor. Peter Lize din partea PPE. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule ministru. În primul rând, trei subiecte Salut faptul că doriți să abordați subiectele cele mai importante în timpul președinției dumneavoastră, mai ales uh, donarea de organe, uh, pentru că multe persoane mai așteaptă un organ și cred că nu, uh, nu am obținut suficient în, uh, în Europa. De asemenea, însă, trebuie să combatem cu foarte mare angajament traficul de organe. Ieri am fost uh, contactat de către Consiliul Europei de la Strasburg. Se lucrează acolo la un protocol pentru combaterea traficului de organe, iar Uniunea Europeană nu este reprezentată acolo. Poate că puteți dumneavoastră să abordați această problemă, probabil că ar fi foarte util. Pe scurt, cu privire la două aspecte legislative, a, pro, a, programul de acțiune cu privire la sănătate. Această comisie a, a dorit ca acest program să aibă un nou nume, și anume Sănătate pentru creștere economică și cetățeni, astfel încât să fie incluși și cetățenii și să nu dăm senzația că facem totul numai și numai pentru economie. Trebuie să o facem pentru cetățeni. Trebuie să fie clar că este vorba de sănătatea lor. Președintele întrerupe. Avem o problemă de interpretare, spune uh, președintele, dar s-a rezolvat o problemă tehnică. Ultimul punct. Mulțumesc foarte mult că v-ați referit la testele clinice. Sper că nu cândva în timpul președinției va veni propunerea uh, comisiei, ci uh, chiar înainte de uh, vacanța de vară. Este o mare nevoie de a acționa aici, mai ales experți uh, din universități uh, care încearcă să facă teste independent de industrie farmaceutică, au foarte mari dificultăți. Vă atrag atenția asupra faptului că Parlamentul European și Comisia au făcut referire la aceste propuneri acum 10 ani când am, uh, când am negociat directiva. Deci este cu siguranță uh, sarcina dumneavoastră să, con- să convingeți Consiliul că avem nevoie de prevederi uh, care să sprijine cercetarea independentă. Mulțumesc, Peter. Linda McEwan. Dagmar Roth-Berand întâi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dacă îmi permiteți, aș dori să vă felicit pentru ambiția exprimată de dumneavoastră. Uneori trebuie să spunem că mai puțin înseamnă mai mult, dar sunt plină de optimism că veți reuși. Dacă aș fi în locul dumneavoastră și dacă aș avea posibilitatea să vă dau un sfat, m-aș baza mai mult pe legislație și mai puțin pe uh, partea nelegislativă, când ne-ați spus că încercați uh, analizați cadrul legal pentru îngrijirea sănătății transfrontalier, uh, trebuie să existe capacitatea necesară. Să vedeți ce s-a întâmplat cu legislația în această privință și cât de ambițioase au fost statele în acest uh, domeniu. Dacă reveniți la acele domenii în ceea ce privește partea legislativă, așa cum spunea domnul Lizel, v-aș felicita și vin acum, ajung acum la acele elemente, adică las deoparte directiva transparenței pentru că bănuiesc că uh, colega mea se va referi la acest lucru. Mă refer acum la trialurile clinice. Sper că statele membre sfătuiesc trialurile clinice să pună la comun datele și cunoașterea și cele mai bune practici uh, ca să nu se mai facă așa parohial cum s-a făcut până acum. Dar asta este o monedă cu două fețe. Pe de-o parte trebuie să-i protejăm pe participanți și pe de altă parte trebuie să fim siguri că vom ajunge la inovații. Și acum, acum la dispozitivele medicale. Vreau să spun că am tremurat în momentul în care ne-a spus că trebuie să analizăm uh, funcționarea organismelor de notificare. Sper că nu aveți în vedere numai conținutul legislației și ci conținutul discuțiilor de aici nu știm care este destinul acestor organisme de notificare. Trebuie să avem organisme de modificare. Ce părere aveți dacă analizați diversele categorii de dispozitive medicale? Credeți că toate dispozitivele medicale trebuie să treacă printr-un asemenea organism de notificare și trebuie să aibă autorizare? Și dacă da, dacă sunteți de acord cu mine, uh, că un dispozitiv medical are nevoie de uh, autorizare, fie că este un instrument, fie că este legat de un un uh, ingredient activ n-ar trebui să fie tratat ca un produs farmaceutic și să intre sub incidența unui organism de autorizare pentru ingredientele medicale, pentru uh, medicamente și în același timp știu că sunteți conștienți că de multă vreme Parlamentul European, înainte de scandalurile privind implanturile, gândiți-vă, de exemplu, la ce făceau colegii mei mai acum ceva vreme, uh, trebuie să ne gândim, să, fie, să spunem foarte clar că dacă avem anumite categorii de dispozitive medicale și avem organisme de notificare pentru cele mai simple dintre ele, dar ar trebui să existe un singur organism de notificare care să fie legat de toate celelalte și să fie o transparență foarte clară între cei care produc un dispozitiv medical, în ce uh, împrejurări trebuie notificat și de către ce organism de notificare. În Germania, de exemplu, uh, 18 organisme de notificare și fiecare poate să hotărească unde se duce cu produsul său. Deci cei uh, care au produs asemenea implanturi uh, s-au hotărât să și le notifice în Germania. Nu credeți că ar trebui să analizăm și această situație și mă puteți asigura uh, că în moment, din moment ce așteptăm ca comisia să dea publicității trialurile clinice spre sfârșitul lunii și să dea publicității legislația privind dispozitivele medicale în septembrie, că lucrul acesta se va întâmpla în timpul președinției dumneavoastră? Mulțumesc foarte mult și acum doamna Panacova în numele liberalilor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru prezentarea făcută de dumneavoastră. Evident că o să aveți o sarcină foarte grea, pentru că, pe de o parte, sunt nu există foarte multe așteptări uh, din partea domeniului sănătății legat de uh, vreuna din președinții care să facă să promoveze legislația atât de rapid. Și pe de altă parte există foarte multă presiune din partea unor state membre legate de bilanțul uh, financiar. Deci prima întrebare, Intenționat să discutați cu colegii dumneavoastră impactul pe termen lung al bugetului, al tăierilor bugetare din domeniul sănătății și mai ales cu cele în care s-a înregistrat un impact negativ și un impact negativ pe termen lung. Și întrebarea principală uh, este următoare, ca raportor al Parlamentului European pentru transparență, pentru directiva pentru transparență în domeniul farmaceut, produselor farmaceutice, cred că știți că reacția inițială din partea statelor membre este cea care este. Puteți să ne spuneți cum, ar putea, cum am putea să promovăm această inițiativă legislativă, ce intenții aveți în această privință și care sunt temeiurile pe care credeți că s-ar putea continua aceste discuții cu statele membre. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și ultimul vorbitor în prima rundă, Marina Ianacudakis, în numele grupului ECR. Mulțumesc foarte mult, domnule ministru, pentru o prezentare foarte cuprinzătoare. O prezentare pe care grupul meu firește că o salută. Mi-a plăcut foarte mult comentariul făcut de dumneavoastră apropo de absența absența resurselor financiare este un comentariu foarte inteligent și am folosit cuvântul în limba greacă, sofos, pentru acest lucru. Sunt trei domenii. Domeniul transfrontalier este unul dintre ele și mă gândesc că că ce rol uh, va avea, vor avea punctele de contact aici, ce s-a întâmplat la conferința de săptămâna trecută, de exemplu. În ce privește donațiile, este un domeniu la care țin foarte mult. Am citit un raport uh, în acest sens. Sunt de acord cu Peter în ce privește traficul dar uh, am dorit să se pună mai mult acces pe, pe voluntariat și bănuiesc că veți ocupa și de această chestiune și în cele din urmă îmbătrânirea sănătoasă este foarte important, nu numai din punct de vedere al sănătății, și din punct de vedere economic, pentru că dacă populația este sănătoasă, ne va costa mai puțin și evident că analizați și acest punct. Dar uh, una peste alta vă urăm succes și suntem foarte mulțumiți de programul dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult și acum ultimul vorbitor, GUE, domnul Susa. Doamna Susa. Mulțumesc, domnule președinte. A fost foarte important uh, și mi-a plăcut foarte mult uh, să-l ascult pe ministrul cipriot și să vedem care sunt prioritățile președinției cipriote. Am două întrebări foarte concrete și s-ar putea să mai apară pe parcursul dezbaterii alte întrebări. Prima se referă la Orizont 2020, programul care pornește cu un buget de 80 de milioane de euro pentru 6 ani și cu 31,7 vor fi folosiți pentru siguranța alimentară, chestiuni sociale, durabilitatea agriculturii și așa mai departe. Dar în practică asta înseamnă 5,2 miliarde pe an, ceea ce înseamnă o sumă foarte mică dacă facem comparație cu bugetul Uniunii Europene, așa încât ținând cont de criza financiară din foarte multe state membre, care e părerea dumneavoastră despre această sumă? Credeți că va fi suficientă pentru a contribui eh, la atacarea provocărilor din domeniul sănătății și siguranței alimentare? Asta a fost prima întrebare. Și a doua întrebare se leagă de prima. Dacă ați putea să ne spuneți mai pe larg ceva despre inegalitățile în domeniul sănătății și implicațiile negative asupra sunt, sănătății. Suntem într-o perioadă de criză, sunt foarte multe inegalități între statele membre dar uh, și în interiorul statelor membre, iar aceste inegalități mm, nu sunt în niciun fel rezolvate. Majoritatea măsurilor care au fost luate recent nu fac decât să lărgească inegalitățile. Dacă puteți să ne spuneți mai concret uh, care sunt măsurile de a combate inegalitățile în domeniul sănătății. Mulțumesc foarte mult! Suntem la sfârșitul primei runde de întrebări și acum vreau să dau cuvântul domnului ministru ca să răspundă la întrebările care i-au fost adresate. Vă rog, aveți cuvântul, domnule ministru. So, um, thank you for the comments, Ms. Liz. Mulțumesc pentru întrebări. Sigur, am uh, ales uh, donarea de organe și transportul tocmai pentru a sublinia unele aspecte fundamentale. Una, necesitatea medicală și, în al doilea rând, mobilizarea societală și socială și efectul pe care îl poate avea asupra donării de organe. Poate nu știți, dar vă pot informa că o treime din populația, din populația Ciprului reprezintă donatori de măduvă spinării. Și deci, uh, iată că am evoluat, avem uh, foarte mulți oameni care sunt uh, pe listele de donatori. Așa că noi dorim tocmai să subliniem dimensiunea socială. Deci dacă mobilizăm oamenii, putem ajunge la rezultatele necesare. Totuși, e încă nevoie de organe. Există o dimensiune economică și una socială și, din nefericire, colaborarea încă nu este suficientă la nivel european, cu câteva excepții. Deci dorim o mai bună colaborare și dorim să existe accesul la organe cât mai larg posibil în întreaga Europa. Asta ar fi o a doua dimensiune. Pe chestiunea traficului, sigur, s-ar putea afirma vorbesc acum în calitate de ministru al sănătății, am avut situații în care o legislație insuficientă a deschis uh, calea traficului de organe. Și, într-adevăr, se întâmplă acest lucru în Europa și noi trebuie să combatem acest fenomen. Deci, sper că o cooperare, să spunem așa, mai uniformă între statele membre va fi soluția și vom putea să combatem traficul de organe. Pe problema programului pentru sănătate, știu că a fost o chestiune uh, foarte dezbătută, uh, numele acestui program. Uh, acum se numește Sănătate pentru creștere economică, Parlamentul propune să se completeze acolo și pentru cetățeni, acum nu știm care va fi <laughs> rezultatul final, însă aș dori să spun că dimensiunile, scara acestui program uh, nu este foarte mare. E vorba de 446 de milioane de euro împărțite pe 6-7 ani. Deci, uh, probabil că trebuie să fim, uh, să spunem lucrurilor pe nume și să spunem că nu va avea un efect prea mare. Deci, oricum l-am numit, până la urmă, fondul și volumul financiar uh, sunt aspectele care vor conta. În ce privește testele clinice la care v-ați referit, da, poate trebuie să vedem în primul rând de ce avem nevoie uh, de directiva pentru teste clinice armonizate. Uniunea Europeană se va confrunta cu o penurie de medicamente inovative în următoarea perioadă. De ce asta? Pentru că cercetarea întâmpină multe obstacole și un instrument fundamental pentru a dezvolta aceste medicamente reprezintă procesul de teste clinice care reprezintă aproximativ 50% din costuri, din investițiile pentru crearea unui medicament. Deci uh, va exista o încetinire a procesului uh, de fabricare a medicamentelor inovato- inovatoare, uh, pentru că, și pentru că nu avem o procedură armonizată, dar și din alte motive pe care le putem discuta cu altă ocazie. E vorba de cercetare, în primul rând. Deci avem nevoie în Europa și nu doar pentru aceste medicamente noi, uh, dar avem nevoie de testele clinice și pentru, pentru creșterea economică, ceea ce a spus dumneavoastră. Și deci trebuie să dispunem de acest element și de capacitatea ca industria de top din Europa să poată să testeze aceste medicamente și să obțină și rezultatele necesare. Deci există și aici o componentă economică. Bun, și acum uh, Vă mulțumesc pentru comentarii. Mm, sigur că ambiția nu strică. Vom uh, fi ambițioși și sperăm că vom obține și rezultate. Bun, în ce privește legislația, sigur, aici problema e complicată. În primul rând, am putut remarca că la nivelul Consiliului s-au uh, făcut modificări uh, la la directiva privitoare la amenințările la adresa sănătății. Dar totdeauna trebuie să ne gândim la principiul general care stă la baza unei, unei legi, și anume că e nevoie de coordonare la nivelul întregii Europe, pentru că am văzut ce s-a întâmplat în trecut, când nu a existat această coordonare. Și dacă lucrurile continuă așa, se va crea nu doar un vid legislativ și de acțiune, ci de asemenea vor exista și consecințe uh, comerciale sau vor predomina interesele comerciale. Am văzut ce s-a întâmplat cu cumpărarea de vaccinuri în perioada de criză, de epidemii. Deci trebuie să vedem care este principiul general. Și sigur să facem toate eforturile, să încercăm să ajungem la un acord, măcar la nivelul Consiliului, dacă vom putea, Deși, da, uh, știu, uh, sunt de acord că putem, uh, poate că suntem prea ambițioși, dar oricum trebuie tot timpul să fim ambițioși dacă vrem să avem și rezultate. Bun, la, în legătură cu dispozitivele chimice, sigur că avem scandalul cu implanturile mamare, PIP, așa a început totul și nici acolo n-a existat coordonare. Pentru că dacă pot răspunde în calitate de ministru al sănătății, aș spune că vedem că și alte autorități naționale, mă rog, sau că autoritățile naționale și europene n-au avut uh, aceeași opinie pe problema asta, ceea ce nu a permis să se acționeze uh, eficient. Însă, oricum a existat uh, un acord și a fost un pas înainte, în sensul că Comisarul pentru Sănătate a dat o declarație invitând uh, măcar statele membre să înființeze un registru comun eh, deci un registru național în fiecare stat unde să figureze fiecare persoană care are implanturi de acest gen. Deci cred că dacă măcar luăm măsura asta eh, pentru înainte de a discuta noua directivă, va fi un pas înainte. Și sper că noua propunere va duce la niște măsuri și pentru uh, supraveghere, pentru aceste organisme de notificare și care vor fi și auditate. Da, înțeleg ce spuneți, că aceste organisme trebuie să-și asume răspunderea și mai ales în legătură cu anumite implanturi care au și uh, un element farmaceutic și trebuie să aibă o licență. Bun, cred că vom discuta și pe tema asta, am înțeles ce a spus. Bun, dar e dificil uh, de găsit uh, granița uh, între un aspect și celălalt, dar trebuie cumva să începem. În ce privește vigilența farmaceutică, a spune că noi avem o anumită experiență în Cipru, Dumneavoastră ați menționat criza economică. Eh, eu aș spune, în primul rând, că eu am remarcat că companiile farmaceutice sunt pregătite în această perioadă dificilă să facă concesii către sistemele publice de sănătate. Și ei mi-au afirmat asta, din nou vorbesc în calitate de ministru al sănătății, de asemenea în Cipru am încercat să luăm anumite măsuri ca să reducem costurile și am avut uh, și succese. Deși e vorba cu o direct, de o directivă care va veni și trebuie discutat uh, când se acordă licențele, autorizațiile pentru medicamentele noi și așa mai departe. Și Consider că există o filozofie uh, a companiilor farmaceutice să aibă prețuri mai mici pentru anumite medicamente și e de salutat. Și e o atitudine deschisă în discuții, cel puțin așa am constatat eu. Doamne Iana Cudachis, îi mulțumesc pentru comentarii. Am avut o reuniune săptămâna trecută în legătură cu Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor, care a avut un rol uh, foarte important, uh, a răspândit informații de specialitate în statele membre și a spune că rolul ECDC este foarte important pentru țările mici, cum e Ciprul. Motiv pentru care am ales uh, această temă ca o temă de discuție pentru țările mici nu ne, au neapărat capacitatea și e, nivelul de cunoștințe necesar și e, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor a umplut un vid, practic, și a e, furnizat informațiile de specialitate necesare. Asta s-a întâmplat, de exemplu, cu gripa H1N1. În, în legătură cu donarea de organe, da, am răspuns deja. Bun, există acest aspect uh, <laughs> al mobilizării sociale pe care l-am menționat adineaori, care este fundamental. Acum, în legătură cu îmbătrânirea sănătoasă, poate este acolo o antiteză, un paradox. Poate nu avem o îmbătrânire neapărat sănătoasă, deci, uh, dar dacă privim lucrurile din punct de vedere științific, îmbătrânirea sănătoasă e rezultatul unui număr de procese biologice uh, care au loc uh, la începutul vieții și apoi în fiecare etapă a ei. Deci o îmbătrânire mai sănătoasă, am putea spune, dar într-adevăr. Acum, ce dorim noi să subliniem? Întâlnirea de nivel înalt e importanța de a avea intervenții încă dintr-o etapă timpurie, de exemplu, um, uh, obiceiurile alimentare la copii, apoi la vârstă medie, maladii cardiovasculare, diabetul, probleme importante uh, care afectează mult sănătatea populației noastre și dorim să subliniem și uh, probleme legate de vârsta a treia, deci nu, să discutăm nu doar diferitele maladii care afectează persoanele de vârsta a treia, ci să avem și o discuție provocatoare, să spun așa, pe rezultatele cercetărilor legate de celulele sușă. Și dacă citiți propunerile în legătură cu celulele sușă, adesea vedeți că ele se referă la persoane de vârsta a treia. Uh, și se, face, se fac cercetări pentru a trata o boală sau alta, dar care afectează mai ales persoanele de vârsta a treia. Eu cred că noi am dorit prin această dezbatere nu doar să ajutăm miniștrii când la Consiliul EPSCO, ci de asemenea și uh, să le spunem care e situația actuală pe cercetarea pe celulele sușă, pentru că în opinia mea uh, e o perioadă decisivă pentru cercetarea cu cele de sușă și avem nevoie de informații de ultimă oră. Și vin acum și la întrebarea dumneavoastră. Eh, poate ați înțeles ce vreau să spun, dar e vorba de, în primul rând, de portofoliu de cercetare și nu voi intra în detalii, dar vă, vă pot spune un lucru și anume, E vorba de 80 de miliarde, un program de 80 de miliarde. Și pentru prima oară Parlamentul dorește să ridice suma la 100 de miliarde. Un, va fi un semnal bun. Și uh, vorba de o premieră. Da, în ce privește defalcarea acestui buget, scuzați-mă, dar cred că e o discuție de competența Comisiei ITRE. Și nu dorim să uh, nu avem competențele necesare pentru a discuta acest subiect aici. Thank you, thank you very much, Minister, for the concrete... Vă mulțumim, domnule ministru, pentru răspunsurile concrete și detaliate. Începem acum a doua rundă de întrebări. Uh, prima persoană, Andres Pereilo. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru cele două poziții. Ați răspuns deja la unele întrebări pe care doream să vi le adresez, dar mai sunt două asupra cărora vreau să insist. În primul rând, problema implanturilor ridicată și de doamna Iana Am lucrat cu doamna Iana uh, privind transplantul acum foarte mult timp. În momentul acesta în perioada aceasta de criză care este folosită pentru a justifica tot ce se poate justifica, există o polemică în mediile europene în ceea ce privește posibilitatea de a mulțumi, de a plăti pentru donarea de organe. În primul rând, legea aprobată de Parlament este, se împotrivește și apoi, în al doilea rând, la nivel internațional, trebuie să se evite această practici, pentru că în ziua în care se poate stimula o donare pentru transplant cu uh, finanțe, se va fi creat o breșă și și-l vor putea permite doar cei care pot să plătească. În unele state unde lucrurile sunt bine organizate și unde există campanii de sensibilizare, de conștientizare, sporește donarea de organe. Lipsește colaborarea, colaborarea între state și uh, Uh, campaniile de sensibilizare socială. Orice cu excepția plăților financiare pentru transplanturi, pentru că uh, într-un moment ca cel pe care îl trăim sau în orice alt moment, asta ar uh, însemna de fapt o indecență pe care omenirea nu trebuie să o susțină din punctul meu de vedere. Și apoi problema crez, crizei și a reducerilor. În prima intervenție vor spuneați că înainte de în momentul în care ne confruntăm cu criza, trebuie să dăm dovadă de creativitate, de imaginație și de eficiență. Asta e o problemă, dar pe de altă parte, ținând cont de politicile pe care le adoptă anumite state, adică au tăiat dreptul la sănătate exact ca să, în momentul de crize, nu vi se pare că se reduce și bugetul pentru că evident, de la cei la care fac acest lucru în statele membre, nu veți avea niciun ajutor. Comisia, Consiliul, statele trebuie să primească mesaje contrare și anume că trebuie să facem reduceri oriunde, numai la dreptul pentru sănătate și, de asemenea, să evaluăm programul în funcție de greutatea bugetului care îi se acordă. Deci e bine să fim creatori, dar trebuie să vedem și dacă avem resurse. Și vreau să vă îndemn să uh, procedați așa cum procedează statele și să fiți foarte agresiv. Și sunt convins că trebuie să luăm măsuri. Cu unele sunt de acord, dar este foarte adevărat că dacă se iau măsuri la nivel fiscal pentru a preveni evaziunea fiscală sau frauda, dumneavoastră trebuie să fiți foarte atent. Asta doream să vă spun mulțumesc. Thank you very much, Anders, for the real... Mulțumesc uh, pentru această intervenție foarte uh, emotivă, pasională. Acum, Karl-Heinz Florent, um, care era mai sus pe listă, însă l-am trecut cu vederea din greșeală. Mulțumesc, domnule președinte. Nu e chiar așa de grav, mai ales când văd că domnul ministru este de acord cu Dagmar Rodberon. Dacă veți fi de acord și cu mine, cu atât mai bine, domnule ministru. Nu vreau să vorbesc despre medicină, pentru că mă tem de doctori, dar doresc să rămân la medicina preventivă și anume consumul de tutun în acest domeniu, am experiență de aproximativ 18 ani, iar uh, progresul înaintează cu viteza melcului, indiferent de președinție. M-ar interesa ce abordare aveți aici. Comisia vorbește despre o reînnoire, despre etichetare unitară. Cred că suntem cu toții de acord că trebuie să ne concentrăm asupra împiedicării tinerilor să se, să se apuce uh, Uh, de fumat, pentru că mai târziu ar avea uh, dificultăți să se lase. Deci să nu îi lăsăm pe tineri să se lase. Este important și avem câteva instrumente aici, începând cu ambalajele. M-ar interesa și cum vedeți problema substanțelor chimice. Industria face cu noi ce vrea, dansează pe masa noastră în acest domeniu. Este permis să uh, ameste, să incluzi în amestecul de tutun 70-80 de substanțe chimice, inclusiv în hârtie, care apoi sunt inhalate pe uh, gură, pe nas uh, și Dumnezeu știe ce, uh, ce uh, daune pot să facă. Știm cu toții că provoacă uh, cancer deja, dar Asta este, uh, asta cred eu că ar trebui, aici ar trebui să invent, intervenim uh, în uh, permisiunea acordată industriei tutunului de a introduce în uh, țigări orice fel de uh, aditiv uh, alimentar. Nu se poate ca o țigară să aibă același gust în fiecare, în fiecare dimineață, pentru că tutunul este diferit. Mulțumesc, Vittorio Prodi. Grazie, Grazie, signor. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnului ministru, pentru prezența astăzi aici, a domniei sale, și sunt recunoscător. Am, am uh, câteva mm, cuvinte de spus. Un, în primul rând, în ce privește donarea de organe, cred că ar fi bine și important ca la Consiliu să se ajungă la un acord în legătură cu prezumția de, donat, de, calitate, de a avea calitatea de donator. Uh, chiar în cazul în care persoana direct interesată nu și-a exprimat anterior acordul, care nu poate să-l exprime. Deci, în acest mod, cred că mult mai multe organe ar fi disponibile. Și, sigur, aici trebuie menținut uh, totdeauna principiul general al gratuității, care cred că poate fi pus și sub semnul întrebării gratuitatea cesiunii. În al doilea rând, în legătură cu testele clinice și autorizarea uh, comercializării uh, de medicamente, E clar că a spus și noastră, după cum a spus și noastră foarte bine, e o, o etapă uh, costisitoare, dar acolo e vorba și de rolul uh, producătorilor de medicamente, industrie producătoare de medicamente, care ne cam duc de nas, pentru că ar putea face mult mai multe în legătură cu uh, uh, medicamentele pentru boli rare. Însă, după cum ați amintit și dumneavoastră, noi înregistrăm o diminuare a numărului de farmacii, de, mă scuzați, de medicamente noi aflate în comerț. Există anumite propuneri și în uh, programul uh, Orizont 2020, în care merg în sensul unei modificări drastice a situației, uh, sporind calitatea testelor clinice, însă să nu se facă în mod necesar experimente pe animale în cadrul acestor teste. Deci să facem tot ce se poate face cu culturi celulare, care sunt foarte importante și mult mai precise în punere statistic. și mult mai de ajutor pentru om și mult mai similare pentru, față de om decât experimentele pe animale. Și deci există până la urmă, nevoia de a ține cont de, și de ce ne spun reprezentanții industriilor, uh, industriei farmaceutice. Deci, uh, există riscul de, uh, ca ei să nu se mai implice în dezvoltarea de noi uh, uh, medicamente. Deci această modificare a modului de a acorda autorizația uh, pentru teste poate fi un pas înainte pentru mai multă siguranță și uh, către costuri uh, reduse. Mulțumesc. Mulțumim, Vittorio Prodi. Urmează acum Dagmar Roth Berand cu încă o întrebare foarte uh, generos, domnule președinte, sunteți. Aș dori să mă întorc la dispozitivele medicale, pentru că nu am putut să mă refer la ele în prima parte. Am înțeles ce spuneți, nu sunt mulțumită de ceea ce spuneți, dar mă bucură modul în care ați prezentat lucrurile. Nu eram foarte entuziastă după prezentarea dumneavoastră din introducere. Însă restul m-a, convins. Sper că veți putea schimba lucrurile în ceea ce privește dispozitivele medicale. Sper să avem o diferențiere foarte clară între autorizare și notificare. Fiecare dintre ele este altceva. O mare parte uh, a legislației cu privire la dispozitivele uh, medicale uh, o, o, parte, o diferențiere importantă care nu se face este cea între unica folosință și utilizările multiple. Când este vorba de utilizări multiple, suntem dispuși să uh, luăm în considerare aspectele ce țin de igienă în uh, spitale și așa mai departe. Din punctul meu de vedere, aceste aspecte ar fi esențiale uh, pentru a evita bacteriile multirezistente și infecțiile din spitale. Nu avem suficiente, anti, suficiente antibiotice. Și aceasta ar fi un alt subiect, dacă ați putea aduce stimulente pentru uh, inovări uh, în acest domeniu. Uh, asta va face eroul pacienților din întreaga Europa. Mulțumim! Acum S-a încheiat a doua rundă de întrebări. Aveți cuvântul pentru răspunsuri, domnule ministru. Mulțumesc. Nu sunt foarte sigur cu privire la prima întrebare a domnului Rodriguez. Nu, nu eram sigur dacă în această propunere spunem ceva despre uh, uh, stimulentele financiare. Poate ați înțeles greșit. Unghiul pe care, unghiul pe care l-am luat este nu să oferăm stimulent financiar, ci să uh, stimulăm cooperarea între cetățenii europeni. Este vorba de conștientizare socială. În Europa, Ah, societățile sunt similare. Să luăm societatea cipriotă și cea greacă. Dacă mm, co- mm, comparăm răspunsul lor la donația de organe, în Cipru avem 100 de mii, în Grecia avem 15 mii și populația este de 10 ori mai mare. Iată, mobilizarea socială și conștientizarea uh, populației este esențială. Uh, dar, bineînțeles, există și alte aspecte de donare de organe și transplantare, uh, cum ar fi calitatea și așa mai departe. Când ne uităm la nivel european, ce găsim este că procedurile de evaluare a donatorilor sunt foarte diferite în, în diferitele state membre și asta trebuie să armonizăm uh, pentru că ar fi un mod de a introduce pe ușa din dos, dacă vreți, uh, schimb, schimbul de fonduri pentru uh, aceste tipuri de transplant. Reducerile din domeniul sănătății, reducerile bugetare. Poate ar trebui să veniți cu noi când uh, negociem uh, uh, la troica președinției. În general, oriunde se duc, au o abordare tehnocratică, iar sănătatea este un subiect discutat uneori. Sunt complet de acord cu dumneavoastră că nu ar trebui să facem reduceri în domeniul sănătății numai de dragul reducerilor. Și, de fapt, asta facem. Însă, în același timp, trebuie să spunem că nu, asta nu trebuie să ne oprească să fim creativi, să găsim noi moduri de a cheltui banii în sănătate și poate să găsim moduri de a cheltui mai puțin bani. Să vă dau un exemplu unde se, de loc în care se poate interveni. De exemplu, în ceea ce privește uh, medicamentele. Uh, modul în care este utilizat un medicament poate să uh, schimbe prețul acestora. Uh, am reușit, de exemplu, în, la noi în țară să scădem uh, fo- cantitatea fondurilor uh, și sumele plătite pentru astfel de, de medicamente. Nu cred că la ora actuală ar trebui să facem reduceri uh, semnificative, așa cum am văzut că uh, se întâmplă în anumite state membre. Și asta pentru că este nevoie de o echilibrare a bugetului. Bineînțeles, putem spune că în timp de criză financiară, uh, povara asupra sistemului de sănătate uh, crește și cred că în viitor vom uh, plăti prețul pentru asta. Să revenim la tutun, domnule Florenț. Nu cred că vom uh, dezbate asta în timpul președinției noastre, așa mi se spune, însă pot să-mi exprim propria opinie cu privire la asta. Ne-a luat 40 de ani să încercăm să adunăm uh, dovezile științifice pentru a putea uh, dovedi fără echivoc că fumatul mai degrabă decât tutunul, este o cauză foarte importantă pentru, uh, ca, pentru cancer. Ce vom face cu directiva referitoare la tutun? Va avea un impact asupra sistemului de sănătate? Depinde ce prevedem aici. Să ne uităm la Franța, de exemplu francezii când au introdus taxe foarte mari, fără a influența etichetarea, au scăzut în mod dramatic rata cancerului, uh, lucru care s-a întâmplat și în Regatul Unit. Asta s-a întâmplat. Nu știu dacă ar trebui să interdicem sau nu Uh, tutunul, asta aici pot numai să am o poziție uh, personală, eu nu cred că putem interzice totul. Însă, cred că trebuie să acționăm uh, orice fel de acțiune ar fi să luăm, uh, etichetare, taxare foarte ridicată, pentru că am văzut că tinerii devin mai puțin ambițioși uh, și uh, mai degrabă uh, supuși uh, tentației tutunului. Am primit un semnal că s-ar putea să discutăm această directivă, dar va trebui să așteptăm să vedem dacă chiar se va întâmpla acest lucru. Domnule Prodi, ați vorbit despre donația de organe și consimțământ. Cred că Trebuie să ne întrebăm dacă este nevoie de un consimțământ prealabil și dacă asta trebuie să fie o, o precondiție pentru uh, donația de uh, uh, organe. Este o discuție societală pe care trebuie să ducem în fiecare țară. Unele țări au reușit să rezolve această discuție. Cu cât mai mult implicăm societatea, cu atât mai mult vom avea donatori și cu atât mai mult vom rezolva această problemă. Dar sunt de acord cu noastră, nu vom putea avea o dezbatere cu privire la asta pentru că anumite societăți au o poziție uh, religioasă foarte puternică. În ceea ce privește testele clinice, ați vorbit despre cultură. Este o întrebare științifică dacă putem rezolva aceste aspecte referitoare la evaluarea medicamentelor. într uh, într-un sistem de uh, cultura celulelor față de o testare pe o persoană. Dacă ar fi să intervin în calitate de uh, om de știință, v-aș spune că niciodată nu, voi, nu se vor putea înlocui uh, testele clinice cu uh, testele pe culturi de celule. Uh, și pe, teste uh, pe animale. Însă, ce se poate face și ce se face deja este în loc să folosești o cultură de celule, și mă refeream la asta mai devreme cu privire la inițiativele comune. Uh, e bine, ce se poate face? Se poate simula eficacitatea uh, medicamentelor și se, poate, se pot astfel selecta medicamentele care ar putea funcționa într-un, în cazul unei anumite boli. Și asta ar putea duce la reducerea costurilor. Însă, din punctul meu de vedere, nu se, vor putea găsi niciodată, nu se va putea găsi niciodată un înlocuitor pentru testele clinice. Nu știu la ce v-ați referit când uh, ați făcut referire la implanturi și la Uh, protezele de șold. Ați, uh, ați, v-ați referit la uh, dumneavoastră v-ați referit la asta, am să vă dau un răspuns în scris, pentru că cred că răspunsul meu nu vă convinge în totalitate. Președintele, domnule Prodi, o intervenție pe scurt? I, I was not meaning to... Uh, nu doream să eliminăm testele pe animale experimentele pe culturile de celule ar putea să ne dea răspunsuri mai detaliate cu privire la mecanisme de toxicologie. Și pe această cale uh, s-ar obține rezultate mai apropiate de, uh, de situația umană decât din testele pe animale. Deci este vorba de deschiderea înspre a modifica testele clinice pentru a avea uh, date mai precise și uh, pentru a avea o scădere a testelor pe animale, bineînțeles nu eliminarea lor. Domnul ministru, nu știu dacă v-am răspuns foarte clar, dar vorbiți despre aspecte de toxicologie uh, și de previziune în acest domeniu. Este ceva uh, care este abordat de către industria farmaceutică și de comisie uh, în cadrul inițiativei pentru medicamente. Finanțele, uh, fondurile se oferă mai ales pentru toxicologia de Uh, care uh, folosește simulări pentru a prevedea efectele toxicologice ale unor uh, substanțe. Președintele, cu aceasta ajungem la finalul rundei de întrebări și răspunsuri. Dați-mi voie să mulțumesc domnului ministru al sănătății Malas pentru răspunsurile detaliate, pentru buna dezbatere, pentru buna uh, prezentare pe care am făcut-o. Ați spus că sunteți ambițios în, cal- în calitate de președinte al Consiliului. Nu pot decât să confirm asta. Am fost la dumneavoastră în uh, birou, la o reuniune. Uh, am fost impresionat de cunoștințele noastre. Sunteți într-adevăr un specialist uh, Uh, și ne bucură acest lucru și așteptăm cu nerăbdare următoarele șase luni de președinție cipriotă, mai ales în domeniul uh, sănătății. Ați făcut uh, propuneri foarte concrete și, cum spunea și colega Roth Berend, puneți accentul pe uh, inițiativele legislative, mai ales într-un moment de criză în care ne aflăm. Uh, o bună politică de sănătate este un semn bun către 500 uh, de milioane de cetățeni că fiecare dintre ei poate profita de pe urma unei Europe care funcționează bine și că criza nu îi va afecta pe cei care nu uh, își pot uh, nu și-ar putea permite uh, îngrijiri de sănătate. Oricum, în numele comisiei noastre, vă urăm mult succes și o președinție uh, de succes și ambițioasă. Sunteți binevenit la noi în comisie uh, oricând. Mult succes! Ja, nach der Präsentation după prezentarea președinției cipriote, continuăm cu punctul 5 de pe ordinea de zi, normele de contabilizare și planurile de acțiune referitoare la emisiile și absorpțiile de gaze cu efect de seră care rezultă din activitățile legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinațiilor terenurilor și silvicultură un uh, titlu uh, misterios, iar Criton Arsenis este raportor și ne va explica despre ce este vorba, iar apoi va urma o discuție cu raportorii din umbră. Criton, ai cuvântul. Thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult. Să nu se aștepte colegii că voi fi la fel de bun ca domnul Malas. Vorbim acum despre decizia lui Lucefe este o propunere a Comisiei pentru o decizie care este de fapt o transpunere a deciziei luate la Durban acum câteva luni. Negocierile au început la Marrakesh în 2001, dar abia la Durban, în decembrie anul trecut, am reușit să obținem o decizie finală care face oblig- o, ajunge la obligativitatea contabilizării exploatării terenurilor pentru a face vizibil carbonul verde. Care este scopul propunerii? la nivel european este să stabilească niște reguli clare de contabilitate pentru a măsura emisiile din asemenea activități și să pună la punct planurile de acțiune pentru LULUCF pentru a disemina informațiile la nivelul statelor membre pentru asemenea activități. Această decizie este prima dintr-o abordare cu două etape. Ideea este următoarea, că începem prin a stabili aceste reguli de contabilitate foarte clare, puternice, în etapa întâi și apoi în etapa a doua se face contabilitatea emisiilor față de angajamentele de reducere a emisiilor. Ce discutăm acum? Acum discutăm etapa întâi, Decizia nu impune niciun fel de obiective, ținte pentru nimeni, este mai degrabă un document tehnic care stabilește niște reguli de contabilitate foarte clare, așa cum au fost ele hotărâte la nivel internațional. Deci, din punctul meu de vedere, este o șansă foarte bună ca noi, europenii, Uniunea Europeană, să arătăm lumii că luăm foarte în serios uh, ce hotărâm pe parcursul negocierilor și că punem în aplicare deciziile cu multă consecvență. Există o țintă politică care, după părerea mea, este foarte val valabilă pentru activitatea noastră la Parlament și anume uh, să le punem la dispoziția negociatorilor un acord atunci când uh, merg la negocieri la Doha, la începutul lunii decembrie, deci să aibă atunci o decizie finală privind LULUCF și de să putem spune că am făcut ce am hotărât la Durban acum uh, un an în ce privește LULUCF și iată acum venim cu legislația europeană în domeniu. Deci noi dorim să obținem un acord la prima lectură. Abordarea din acest raport are trei obiective. În primul rând, să fim consecvenți cu obligațiile naționale și internaționale ale statelor membre și a, ale Uniunii Europene ca părți uh, în, în protocolul Kyoto, apoi coerența politicii, coerența politicii cu legislația actuală și cu cea viitoare pentru coordonarea și integrarea viitoare, dar fără a ne limita numai la politica agricolă comună și la directiva privind energia din surse regenerabile și apoi asigurarea conformității practicilor și metodologiilor contabile, contabile cu principiile acceptate de transparență, coerență, compatibilitate, integralitate și acuratețe, nu numai în statele membre, ci și la nivelul Uniunii Europene. Acum, obligațiile de contabilitate, de contabilizare obligația de a stabili și contabiliza emisiile și absorpțiile din seria completă de categorii de activitate legate de terenuri este un pas foarte important pentru includerea acestui sector în eforturile de reducere. Ar trebui să reținem că nu se stabilește nicio țintă clară, cantitativă deocamdată, deci orice obligație de contabilizare va apărea de acum, de acum încolo va fi un exercițiu pentru statele membre apropo de modul în care se urmăresc aceste reguli de contabilizare. Obligația este să se folosească metodologia așa cum se explică în text. Deci metodologia care există deja la nivel internațional. Ar trebui să folosim uh, cel puțin opt ani pentru a putea avea niște date corecte până în 2020 pentru a ne pregăti pentru aceste practici. Comisia a propus uh, uh, o contabilizare obligatorie pentru terenul uh, arabil, dar nu mă voi referi la acest lucru deoarece statele membre au toate datele disponibile. Există trei categorii de date, pe 1, pe 2 și pe 3. Pe 1 sunt date simplificate și metodologie simplificate, iar pe trei sunt cele mai complicate. Pentru fiecare stat membru există toate aceste categorii de date deja colectate. Toate, deci au aceste uh, posibilitate de a face contabilizare la toate nivelele. Deci suntem mai mult decât dotați din acest punct de vedere uh, și mi se pare că propunerea comisiei este foarte ușor de pus în aplicare din acest punct de vedere. Pe lângă ce propune comisia, propun de asemenea introducerea unei categorii noi de activitate uh, și anume drenarea zonelor umede și reumidificarea lor. Deci, Uh, în mai la Bonn, la negocierile intermediare, am prezentat această propunere și la început am avut o problemă a participării scăzute. Toată lumea era într-o altă încăpere și până la urmă sala s-a umplut pentru că la început toată lumea, cum spuneam, era într-o altă încăpere, unde se desfășurau negocierile oficiale privind noile reguli de contabilizare pentru LUCF. Negocierile continuă, apropo de modul în care vor fi îmbunătățite regulile și, după cum știți, LULUCF este acum inclus în Kyoto, dar va fi parte din noul acord privind schimbările de climă, la care se va ajunge în 2015 și care va intra în vigoare în 2020. Statele Unite și alte state vor fi părți la acest acord, iar uh, Uniunea Europeană deja uh, are asemenea planuri pentru contabilizarea zonelor umede iar ele vor fi incorporate așa cum erau incorporate pentru silvicultură în trecut. Inițial nu erau obligatorii și același lucru este uh, e valabil pentru terenurile umede, pentru terenurile agricole. Înainte de 2020 se va întâmpla acest lucru, înainte de expirarea acestei decizii despre care vorbim. Acum, perturbările naturale, problemele naturale. Există o excepție putem uh, exclude emisiile din, uh, din activitățile silvice în anumite condiții de exemplu, un foc natural care, uh, un incendiu natural care distruge mai mult de 40% din pădurile dintr-o țară, ceea ce se întâmplă în cazuri foarte rare. Aceste emisii, emisii pot fi scutite, emisiile provenite din acest uh, incendiu. În uh, propunerea de proiectul de raport, Ideea este să revenim cu textul acesta hotărât la Durban pentru a avea un text consecvent și dacă aveți alte întrebări legate de propunerea mea, sunt gata să discut cu dumneavoastră. Acum sau mai târziu. Produsele de lemn uh, recoltate erau deja incluse în proiectul de la Durban în momentul în care se taie uh, copaci și lemnul respectiv este folosit pentru alte produse de lemn, cum ar fi mobila. Considerăm că mobila este un fel de produs, eu știu, uh, pentru produsele din lemn pentru mobile, de exemplu, trebuie să existe o perioadă de timp în ceea ce privește emisiile de carbon. Lucrul acesta este adăugat în legislație. Problema e ce date folosim pentru a înlocui această perioadă de înjumătățire a emisiilor de carbon în ce privește produsele de lemn. Statele membre au dreptul să folosească alte date specifice țării respective, chiar și pentru importuri, așa încât vă puteți imagina că Germania și Franța, de exemplu, importă cherestea din Rusia sau din Belgia, și folosesc uh, date pentru a uh, evalua valoarea de înjumătățire pentru produsele de cherestea și produsele de lemn, mobila pe care o importă din Belgia, să zicem, și deci folosesc metode diferite de estimare estimarea franceză este diferită de cea franceză și vă dați seama ce înseamnă pentru consecvența datelor la nivelul Uniunii Europene. Ce propun eu? Propun să cerem statelor membre să notifice Comisia privind folosirea acestor metode de calculare pentru produsele de lemn și apoi să interzică statelor membre să folosească aceste metode care deviază de la cele, care se abat de la cele folosite pentru import în statele membre respective. De asemenea, un element important în discuția noastră planul de acțiune al lui UCF. După părerea mea, mi se pare că este o propunere bună, proporțională făcută de comisie. Înțeleg că multă lume consideră că este o chestiune care aduce atingere subsidiarității, dar contează cum interpretăm textul scris și modul în care e formulată propunerea o face să fie așa destul de înfricoșătoare. Dar, după părerea mea, e foarte simplă. Am făcut niște clarificări în propunerea mea, clarificări de formulare, astfel încât să se scoată în evidență rolul comisiei care facilitează schimbul de informații. Am adăugat și niște formulări care să clarifice lucra, Cred că scopul planului de acțiune este să se facă schimb de informații privind uh, activitățile LULUCF și, de asemenea, privind uh, măsurile luate de statele membre pentru folosirea acelor emisii. Cred că avem nevoie de ele pentru că nu avem altă sursă de informații de acest gen la nivelul Uniunii Europene. Și am inclus de asemenea și problema transparenței participării publice, pentru că este cerută conform altor legi, instrumente legislative ale Uniunii Europene. Mă voi referi acum pe scurt la definiții. S-au definit sunt câțiva termeni care nu sunt definiți, deși sunt folosiți peste tot sau trebuie clarificați și din acest punct de vedere am propus clarificarea unor termeni cum ar fi stocul de carbon, uh, uh, împădurire, um, defrișare și așa mai departe, produse de lemn recoltate, niveluri de bază, marge, valori de la jumătatea vieții. În ce privește definiția pădurii, este o chestiune la care s-au referit foarte mulți colegi. E o chestiune discutabilă. Adică, la nivelul Uniunii Europene există o definiție a pădurii în politica agricolă comună. Definiția aceasta este întotdeauna aceeași, poate fi uneori mai uh, strâmtă sau nu adică ceea ce se descrie ca pădure. Conform acestei definiții, sunt finanțate programele pentru a reduce emisiile în sectoarele LULUCF. Sunt singure fonduri existente în cadrul politicii agricole comune. Dacă introducem în acest instrument legislativ definiția mai largă, așa cum a fost uh, uh, agreată la Durban, atunci o să avem reguli de contabilizare pentru a măsura și reduce emisiile din sectoarele LULUCF pe baza unei definiții mai largi decât definiția pe care o folosim pentru a finanța acțiunile de reducere a emisiilor. Dacă folosim definiția de la Durban în Uniunea Europeană, în, ce prive, în decizia lui atunci avem consecvență la nivelul Uniunii Europene. Este și suntem consecvenți atunci atât cu obligațiile internaționale, cât și cu uh, cererea Uniunii Europene. Deci cred că trebuie menținută uh, uh, alinierea acestei definiții la definiția din politica agricolă comună. Este o sugestie venită de la Comisie și de la Serviciul Juridic și mi se pare logică. Cam asta este ce am avut de spus și firește pot să răspund la orice întrebare mi se adresează. Mulțumesc foarte mult, Criton și acum dau cuvântul raportorilor din umbră și în primul rând domnul Mocunate. Thank you, Mr. Chairman. Uh, LULUCF, uh, the document that is uh, very important uh, uh, one in the light of the evolution of the common EU climate. Mulțumesc. Vorbim deci despre LULUCF, contabilizarea pentru exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură și trebuie să găsim o poziție comună, spune doamna Morcunaite, Uh, deci sunt recunoscătoare raportorului și comisiei. care ne-a oferit uh, un raport inițial, iată, acum îl discutăm, însă am uh, anumite îngrijorări sau grupul meu politic are anumite probleme cu textul și vi le voi transmite. În primul rând, documentul respectă ce s-a convenit anul trecut la Durban și nu spune nimeni că Uniunea Europeană nu trece acum prin uh, uh, procesul de implementare problematic al politicilor de climă. Se vede asta în fiecare an, se discută pe aceleași teme. Comisia e ambițioasă în acțiunile propuse și pe drept cuvânt. sigur că măcar propune soluții, dar e, are toate și raportorul cu faptul că propune acțiuni și scopuri încă și mai ambițioase. Dar totuși noi trebuie să vedem realitatea în față. În statele membre situațiile sunt diferite și interesele sunt diferite și și modul în care se printă pădurile e diferit, că nu sunt la fel pădurile din nord cu cele din sud. Sunt complet diferite și se confruntă cu probleme diferite. În același timp, nu putem pune semnul egalității între sistemele de contabilitate din vest și cele din est, unde uh, doar din 1998 avem date fiabile. Și problemele se modifică în fiecare an și nu vom ajunge, cred, la niciun rezultat pozitiv uh, dacă uh, îndemnăm uh, țările membre să facă prea mult și să dea dovadă de încă și mai, mai multă ambiție decât dăm noi dovadă. Deci cred că nu cred că suntem gata să depășim angajamentele asumate în cadrul Convenției ONU pe schimbările climatice de la Durban. Uh, bun, acum opiniile diferă aici. Dar noi preferăm o evoluție și nu o revoluție și do- dorim să optăm pentru subsidiaritate și mai multă flexibilitate pentru statele membre în limitele acordului ONU. Și dacă aș putea de asemenea să cer anumite clarificări eh, reprezentanților Comisiei Europene și din partea raportorului, eh, poate niște lucruri punctuale de exemplu, definiția pădurilor, despre care am vorbit deja, Trifon, uh, legată asta de dezvoltarea rurală. Uh, s-a ales 0,5 hectare, o suprafață de 0,5 hectare, dar jumătate de hectar, dar oricum, uh, difer, definițiile în statele membre a pădurii sunt diferite. Unii au 0,1 hectare, alții alte suprafețe, deci să vedem cum putem uh, ajunge la o soluție comună, uh, cât ce modificări ar trebui să opereze statele membre. Apoi, flexibilitatea în alegerea metod, metodei de calcul, uh, niveluri de referință. Comisia spune că e flexibilă, dar poate că ne pot oferi mai multe precizări aici, că multe state membre și-au exprimat îngrijorările și încă ceva, coerența cerințelor LULUCF, dar cu cele, cu angajamentele uh, ONU. N-ar fi o suprapunere aici? N-ar, nu s-ar crea încă și mai multă birocrație cu sistem, sistemul acesta de raportare? Și încă un lucru sensibil pentru grupul nostru, includerea uh, terenului arabil, cred că asta uh, înseamnă interferență cu agenda politicii agricole comune și apoi trebuie să ținem cont și de situația statelor membre. Cred că separarea terenului arabil cu păș- de pășuni uh, ar putea fi o măsură binevenită, dar și opțională. Am auzit că la Dur- Durban s-a spus că statele membre pot sau au opțiunea de a acționa conform acestei propuneri. Eu înțeleg astfel că e vorba de o măsură cu caracter voluntar. Și întrebare pentru comisie, dumneavoastră sunteți de acord că instrumentele voluntare pot fi utilizate în cadrul ONU? Deci să nu depășim uh, angajamentele ONU de la Durban. să respectăm obligațiile de, deja, angaj, deja asumate la nivelul ONU. Mai spun și că Comisia Europeană spune că nu e nimic nou, de fapt, în sistemul în sine, că multe state membre deja o fac, deja fac această raportare. Bine, pentru diverse date, dar, uh, după cum am spus, rămân încă anumite întrebări Deci agricultorii, reprezentanții industriei și-au exprimat anumite nedumeriri. Poate ni se clarifică mm, problema asta și a spus și Criton că ă, noi interpretăm în mod diferit ă, propunerile. Și atunci, dacă ele sunt interpretabile, înseamnă că nimeni nu știe exact ce înseamnă ele, în realitate. Da, cam asta ar fi. Sigur, cred că e o problemă foarte importantă și ar trebui să avem mai mult timp la dispoziție pentru a o discuta. Cam asta am avut de spus. Feedback and for... Și acum aștept cu interes uh, explicațiile dumneavoastră. Mulțumesc. Și acum doamna Manner de la Liberali. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumim și lui Criton pentru un document excelent pe o chestiune foarte importantă. Ați auzit deja spunându-se că mm, discutăm, iată, subiecte foarte importante. E adevărat că uh, sunt uh, multe întrebări legate de LULUCF, dar LULUCF oricum e foarte important în domeniul schimbărilor climatice și Parlamentul European vrea să continue să aibă un cuvânt de spus în lupta împotriva schimbărilor climatice. E bine de știut că există anumite uh, provocări cu care se confruntă lulul cf uh, sunt și lacune care trebuie eliminate, de exemplu, uh, nu dispunem de cunoștințe suficiente în ce privește măsurarea emisiilor și metodelor utilizate. Metodele acestea sunt diferite în Europa pentru biomasă, de exemplu. Luăm în considerare doar emisiile la bază, nu luăm în considerare ce se întâmplă după aceea, ulterior. Eu cred că deciziile de la Urban trebuie aplicate așa cum au fost ele asumate în Uniunea Europeană și cred, văd că, iată, aici uh, Comisia Europeană are poate o abordare puțin diferită de acea acordurilor sale internaționale. Aș uh, M-aș referi la anumite puncte uh, din propunerea Comisiei, elemente care mă preocupă. În primul rând, planul de acțiune. Față de acesta am anumite critici, mă refer la propunerea Comisiei, desigur, și uh, eu consider că e necesar ca în politica uh, legată de silvicultură să avem abordări naționale, pentru că situația diferă foarte mult între nord și sud, de exemplu, cum a spus antevorbitoarea mea. Motiv pentru care noi aici trebuie să spunem că fiecare țară trebuie să-și aleagă metoda în care, conform căreia își gestionează pădurile. Mm, nu putem avea o gestionare centralizată la acest nivel. Și apoi, uh, terenul arabil și pășunile, și aici am anumite critici, uh, după cum a spus de altfel și doamna Morcunaite, eu consider că aici trebuie să acționăm uh, conform principiului voluntar, după cum se spune și la de urban și al treilea rând, uh, referințele la cifre. Comisia indică aici că ea ar putea modifica anumite cifre, cifre de referință prin acte delegate. Uh, aici aș spune că uh, iată din nou se pune accentul pe centralizare în domeniul silviculturii. Și această modificare a cifrelor de, de referință prin acte delegate uh, ar putea să aibă loc asta dacă se schimbă acordurile internaționale, însă poate trebuie ca propunerea Comisiei să fie astfel mai precisă. Și acum, în ce privește raportul lui uh, uh, Criton, cred că, uh, iată, de multe ori depășește, merge mai departe decât Comisia. Eu, după cum am spus, nu sunt în favoarea unor măsuri pentru, pentru terenurile arabile și depășunat nu pot fi nici în favoarea extinderii uh, uh, raportărilor obligatorii pentru zonele uh, umede. Însă, desigur, acestea fiind spuse, atitudinea raportorului este corectă, aduce mai multe clarificări față de textul comisiei și cred că în general suntem de acord, dar eu vreau doar să mă refer aici la elementele pentru care e nevoie să mai dezbatem și cred că vom putea să o și facem aici la Parlament. Mulțumesc, Da, Gerling. Dorise să intervine pentru că trebuie să plece. Bas a întrebat dacă puteți să faceți schimb. Am spus că numai dacă este de acord, Bas Aisha. Julie, te rog. Mulțumim, Bas. Mulțumesc, Bas. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, aș dori să spun că salut munca raportorului. Știu că a depus multe eforturi în acest sens și, de asemenea, propunerea comisiei. Dar cred că este puțin prea ambițios. Aș vrea să fim mai practici. Cred că ar trebui să aliniem uh, textele cu uh, acordurile de la Durban. Uh, cu, cu textele de la Durban, dar nu cred că ar trebui să, ar trebui să mergem mai departe. Cred că ar, fi, ar crea confuzie acest lucru. Uh, legislația Uniunii Europene trebuie să fie uh, la același nivel cu acordurile internaționale, dar nu ar trebui să mergem mai departe, pentru că dacă nu punem în pericol uh, aplicabilitatea lor. În ceea ce privește actele delegate, la articolul 4 și articolul 6 consideră că merg prea departe uh, criteriile de contabilizare au implicații politice, de aceea modificările la acestea trebuie să fie făcute prin uh, procedură legislativă ordinară. Voi depune unele amendamente în acest sens. În ceea ce privește planurile de acțiune naționale, sunt de părere că acest acestea vor fi prea complicate pentru statele membre, vor, le vor solicita prea multe eforturi. Voi face amendamente pentru a reduce povara, pentru a le flexibiliza conform um, liniilor directoare ale Comisiei. Apoi, în ceea ce privește terenurile arabile și terenurile de pășune, Cred că Comisia a mers prea departe intro, introducând ambele uh, aspecte în contabilizarea uh, obligatorie și voi depune un amendament pentru ca aceste două uh, subiecte, să fie, aceste două aspecte să fie voluntare. Urmează Bas Eichhout. Mulțumesc, domnule președinte. E păcat că veți pierde contribuția mea. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc raportorului pentru munca depusă la acest raport. Dați-mi voi să spun că, într-o mare parte, putem sprijini aceste propuneri, însă, spre deosebire de Julie, nu cred că raportorul este prea ambițios, poate că nu este suficient de ambițios. Și mi se pare uimitor că acum în Parlamentul European, toată lumea vrea să se alinieze la acordul de la Durban, când toată lumea știe că într-un an acesta se va schimba și cu siguranță se va schimba în 2015. În momentul în care vom avea contabilizarea când pusă în aplicare, se va schimba acordul și va trebui să schimbăm din nou legislația. Îmi amintesc uh, vremurile de demult când Parlamentul European era lider, era cu un pas înainte în loc să se adapteze întotdeauna la ce se decide la nivel internațional, dar am senzația că uh, atmosfera aici este mai degrabă să urmăm restul lumii, ma, poate să rămânem chiar un pic în urmă și nu cred că este atmosfera potrivită. Știm, de asemenea, că pe foaia de, foaia de parcurs cu privire la uh, uh, un, o, un consum redus de carbon, este prevăzută uh, destinația terenurilor. Uh, deci este prevăzut acest uh, sistem uh, LULUCF. Și sunt prevăzute și anumite repere pe termen lung și pentru a le atinge, și citez acum din această foaie de parcurs, avem nevoie de o imagine holistică cu privire la uh, destinația terenurilor, care va fi pre prezentată în această propunere. Și iată, uh, până acum nu avem nimic concret și totuși sunt unii colegi care spun că uh, suntem prea ambițioși. Eu sper că în noile negocieri vom reuși să injectăm un pic mai multă ambiție în acest dosar și sper, chiar cred că vom putea face asta dacă Finlanda ne susține. Câteva puncte pe care aș dori să le menționez. Planurile naționale de acțiune, care sunt voluntare și pro Comisia propune să contribuie la elaborarea acestor planuri, un mod foarte modest de a ajunge la aceste planuri naționale, e bine, eu cred că acestea trebuie să fie puse în legătură cu strategiile de referitoare la consum redus de carbon la nivel național, care sunt obligatorii. Și cred de asemenea că trebuie să ne stabilim deja niveluri de referință. Primul nivel de referință este să spui că rezervorul actual în ceea ce privește uh, terenurile nu ar trebui să se uh, reducă, pentru că dacă și terenurile, solurile noastre încep să emită carbon, chiar avem probleme. Deci cred că rezervorul de carbon actual din sol nu trebuie să scadă. În rest, sunt de acord cu raportorul să se includă contabilizarea cu privire la zonele umede. Este vorba numai de contabilizare și cred că ar trebui să introducem uh, asta aici. În ceea ce privește produsele de lemn recoltate, le introducem în planul pentru energie regenerabilă, din acest sens să existe mai multă orientare la nivelul european cu privire la ceea ce, să fac, ceea ce să se facă uh, în domeniul jumătă, uh, jumătății de viață uh, și a cifrelor de aici este foarte bine. Raportore, raportarea însă trebuie să fie asigurată în ceea ce privește dezastrele naturale. Uh, Așadar, sprijin pentru raportor și să ne asigurăm că acest document este mai ambițios, astfel încât la nivel internațional să fim din nou lideri și să știm ce va fi acest domeniu după Durban, pentru că, credeți-mă, există viață după Durban. Mulțumim, Bas. Urmează Karl-Heinz Florenc apoi Peter Lise. Da, Eh, este întotdeauna dificil când eh, unii colegi foarte simpatici au alte, au alte poziții fa- față de mine și trebuie să mă exprim într-un mod eh, prietenos. După ce am auzit astăzi aici, mi se pare că acest Lulu CF este o mașinărie a diavolului. Și am să vă spun de ce. Comisia a spus, da, în primul rând vrem să avem date și când avem date, calculăm cum să continuăm unul dintre uh, cei mai mari, uh, cei mai înalți funcționari ai comisiei este uh, agricultor și ar vrea să știu cum uh, uh, cum calculează el diferențele între două păduri uh, și asta și diferențele sunt colosale. Aș vrea să știu ce se întâmplă cu datele, cum sunt ele evaluate și care este rezultatul colectării acestor date. Uh, care este rezultatul acestui flux de date. Așadar. Al doilea lucru pe care nu le înțeleg, uh, întrebarea adresată Comisiei în domeniul mediului, uh, de ce nu aveți deja datele? Eu sunt agricultor și pentru a primi plățile uh, sub PAC trebuie la metru pătrat să raportez ce fac, cum fac și când fac și mi se pare corect să fie așa. Uniunea Europeană cheltuie 38 de miliarde pentru asta, ar face bine să știe unde se duc banii. Deci aveți o grămadă de date, știți foarte bine câte, câte hectare de pădure am. Știți și uh, cât de, cât de bătrân sunt stejarii de pe, din pădurea mea. Mă întreb de ce Direcția Generală pentru Mediu și cea pentru Agricultură nu sunt în stare să utilizeze aceste date uh, și să le proceseze în așa fel încât să nu avem nevoie de toată această minunăție. Pentru că exagerează uh, și aici are o vină și țara mea. Există apoi țări care nici măcar nu au cadastru și vrei să-mi explici? Chiar ești un coleg care mi-e foarte simpatic, dar explicăm cum ajungi la niște valori și apoi putem, putem să vedem cum merge mai departe. Iar apoi o întrebare adresată comisiei. Avem ecocondiționalitate, avem, Dagmar, uh, regulamentul cu privire la îngrășăminte, avem uh, regulamentul cu privire la protecția plantelor și sunt în continuare de părere că nu este suficient de puternic, dar îl avem. Avem uh, directiva flora fauna habitat am să, să vă explic cât de mari sunt diferențele la aplicare între Italia, o țară care chiar îmi place, și Germania. Da, și Germania îmi place, da, Italia e mai chic. Să vă explic diferențele este incredibil. Apoi avem reguli de silvicultură. Nici măcar nu reușim să stingem marile incendii din Europa și vrem acum să uh, Uh, calculăm și să reglementăm fiecare metru pătrat de suprafața agricolă și forestieră din uh, Europa. Mă tem uh, de aceste, de aceste prevederi. Comisia trebuie să se exprime clar vrea să apere ceea ce raportorul și prietenul meu de la Verzi își dorește sau vrea pur și simplu, cum ne spune nouă, să colecteze câteva date. Eu vă spun, comisia vrea cu totul altceva. Până la urma urmei, vrea să mai introducă niște birocrație și asta din punct de vedere, din punctul meu de vedere ca german, uh, nu am cum să înțeleg. Deci vă veți lovi de uh, rezistența mea Uh, în acest domeniu. Însă recunosc, agricultura trebuie să contribuie în mod semnificativ în domeniul uh, emisiilor de carbon. Trebuie să o facă, nu o va face în mod voluntar și va trebui să o ajutăm. Ja, vielen Dank, Karl-Heinz Florenz. Und das... Mulțumim, Karl-Heinz Florenz. Iată, se potrivește foarte bine pentru că pe 11 octombrie ne vom, ne vom uh, ocupa de asta. L-am invitat pe domnul dr. Edmund Stoiber în comisia noastră care ne poate da mai multe uh, exemple a unor uh, domenii în care am construit o birocrație gigantică, nu numai în Europa, dar mai ales în ceea ce privește aplicarea statele membre. La nivel orizontal nu există niciun fel de schimb dar se pare că nici uh, în comisie nu există schimburi între diferitele direcții generale. Până la ultimul metru pătrat, domnul agricultor uh, Florent uh, trebuie să raporteze cu privire la terenurile sale, însă comisia nu are acces, direcțiile generale nu au acces la aceste date. Iată, este ceva ce ține și de aplicare. Știu că este un subiect preferat al tău, Karl Heinz. Acum urmează Peter Lize. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, Criton, pentru acest raport și mulțumesc și uh, lui Radvile Morcunaite pentru prezentarea poziției PPE. Bineînțeles că ar fi dezirabil ca Uniunea Europeană la Doha să vină cu o decizie, însă programul deja este prea ambițios. Știu că mulți dintre co colegi la pachetul climatic din 2008 uh, doar cu forța, să spun așa, au fost de acord și acest subiect nu este atât de important. Cred că un rezultat bun la Doha nu va, uh, nu va depinde de acest dosar și ar trebui să ne lăsăm timp așadar pentru asta, să dezbatem. Poate că este vorba numai de neînțelegeri. Uh, agricultorii poate că doar își se tem de mai multă birocrație, dar ar trebui să discutăm despre asta și înainte să, să știm despre înainte să știm noi care sunt consecințele acestor propuneri, uh, nu putem să, um, să trecem foarte accelerat, într-un mod foarte accelerat prin acest dosar. Acest uh, domeniu însă, LULUCF, poate uh, Uh, aduce eficiență în ceea ce privește emisiile în domeniul climatic. Dacă includem asta, putem avea uh, reduceri de emisii mai ieftin. Mai ieftin. Dar, deci este un domeniu uh, important, dar trebuie să vedem cum utilizăm acest domeniu și de asemenea trebuie să nu introducem prea multă birocrație. Aud de la comisie că această propunere nu aduce o povară birocratică suplimentară pentru agricultori. Așa cum își dorește și Carl uh, heinz Florenz, uh, se vor utiliza datele care deja sunt raportare și se vor Uh, face calculele necesare pentru uh, schimbările climatice. Dacă așa este, uh, să facem împreună un amendament și să includem asta în text. Nici o povară birocratică suplimentară pentru uh, agricultori. Statele trebuie să calculeze pe baza datelor pe care le colectează deja și apoi să le pună la dispoziția Comisiei. Și dincolo de asta trebuie să ne gândim ce facem cu datele eu cred că ar trebui să le oferim uh, agricultorilor stimulente de a face lucruri bune pentru protecția uh, climatică și asta să o facem și în domeniul agricol. Uh, știu că sunt mulți colegi care doresc um, ca propunerile domnului Cioloș să fie chiar mai, să meargă chiar mai departe, de la 7% la 10% uh, suprafața care să fie uh, folosită în scopuri ecologice. Eu mă întreb însă, nu putem reduce acești 7% dacă uh, din uh, datele colectate agricultorul uh, poate să spună că face anumite practici care ajută schimb, în acest domeniu. Deci nu întotdeauna să cerem mai mult, mai mult, mai mult, ci să fim mai flexibili, astfel încât agricultorii să se simtă stimulați să preia acest subiect. Mulțumim, Peter Lize, Vittorio Prodi. Grazie, președinte. Eh, innanzitutto... Mulțumesc, domnule președinte. Vreau, în primul rând, să reamintesc că acțiunea de ajustare, de adaptare la schimbările climatice înseamnă și uh, gestionarea uh, pădurilor. Pentru că există perioade mai lungi de secetă acum, deci ne confruntăm cu mai multe riscuri de incendii și trebuie să combatem această situație printr-o activitate de gestionare a pădurilor și uh, trebuie să ținem cont și de asta pentru că în general se poate uh, recupera, se pot recupera mai multe tone pe hectar de biomasă prin uh, această despădurire. Deci, cred că și asta este important. Și uh, vreau să reamintesc că noi am dus bătălii importante în trecut uh, în ce privește sateliții GNS, Global Monitoring for Environment and Security. Acești uh, sateliți sunt uh, dotați cu uh, mijloace de telemăsurare foarte eficiente. Deci noi vom putea chiar să uh, reconstituim uh, sursele de dioxid de carbon cele mai intense și să înțelegem uh, din ce zone, se, din ce zone provin cele mai importante emisii de dioxid de carbon. Deci putem chiar să înțelegem și să reconstituim paternurile de concentrare a tuturor gazelor cu efect de seră. Deci ne putem baza pe aceste măsurători care să, ia în cont, care să ține cont și de umiditatea solului și activitatea vegetativă a culturilor, mai ales a pădurilor. Așadar, toate aceste date foarte importante să fie incluse aici, date care vor putea fi furnizate în mod automat de, acest, de uh, acești sateliți. care apoi pot fi completați și cu observarea la fața locului și măsurarea la fața locului, care uh, să ne furnizeze date suplimentare pe lângă cele furnizate de sateliți. Deci, iată, putem spune de uh, acest ansamblu de informații detaliate și asta fără a interfera cu activitatea agricultorilor care deja se confruntă cu destule greutăți. Să avem, deci, un plan de măsuri detaliate și care să fie autosuficient. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte. Nu voi adăuga foarte multe față de cele spuse de raportor. Vreau să-l felicit pe raportor pentru proiectul de raport și vreau să-l felicit și pe colegul Bas Mă voi referi doar la definiții și la articolul 2. Nu văd că raportorul ar fi făcut o propunere de amendament pentru a preciza cuvântul, termenul pădure despre care se vorbește aici. Mi se pare totuși că definiția pe care o avem aici este atât geometrică și naturalistă, dar nu este deosebit de climatică, dacă pot să spun așa. Ce contează nu este aspectul vizual al unei păduri sau ce este, dacă este mai deasă sau mai puțin deasă, ci dacă pădurea respectivă este mai mult sau mai puțin tânără sau mai mult sau mai puțin emițătoare de gaze cu efect de seră. Deci nu pot mă gândesc la un amendament care să țină seama de vârsta pădurii, ci nu de forma geometrică și care să țină cont de faptul că este sau nu o sursă de carbon sau nu. Pentru că, din punct de vedere geometric, poate să fie de aceeași densitate cu arbori de mai puțin de 5 metri sau de mai mult de 5 metri, dar din punct de vedere climateric trebuie să ne gândim la cantitatea de emisii. Deci poate vom propune un amendament uh, mai climateric uh, la articolul 2, uh, aliniatul Q, definiția pădurii. Cei care au participat la conferință, la conferința de la Durban, la sfârșit, rușii au râs spunând că ei au suprafețe considerabile acoperite de de pădure care sunt sursă de carbon, deci cer un crede de câteva sute de milioane de tone de carbon pentru că este nedrept ce ne propune conferința. Mulțumesc! Yves Coșe, on... Mulțumim, Yves Coșe. Dau acum cuvântul Comisiei pentru a răspunde la întrebări și pentru a ne da mai multe detalii. Vă rog! Uh, Mulțumesc, domnule președinte, pentru că dați și comisiei cuvântul. Ați menționat la început faptul că LULUCF este un acronim foarte complex și aș vrea să spun că nu a fost comisia care a inventat acronimul acesta. Este un dosar care se discută la negocierile internaționale privind schimbările de climă de foarte multe vreme. Avem decizia de la Durban și încercăm să o transpunem ce a reieșit din conferința de la Durban în legislația Uniunii Europene. În pachetul pentru energie și climă, sectorul acesta și regulile de contabilizare pentru acest sector nu au fost incluse, deoarece recunoaștem foarte clar că sectorul acesta are niște trăsături specifice și încercăm să facem niște propuneri care să fie echilibrate și care să țină seama de aceste caracteristici ale sectorului. Scopul principal al propunerii este să transpună rezultatele de la Durban în legislația Uniunii Europene. Există câteva abateri. Pe de o parte, se datorează faptului că trebuie să avem certitudine juridică și claritate juridică în ceea ce privește textele noastre interne și apoi mai sunt una, unul sau două aspecte unde încercăm să fim mai ambițioși. De exemplu, contabilizarea pentru activitățile agricole să devină obligatorie. Avem uh, date, colectarea de date a început deja în toate statele membre în anii trecuți în această perioade, mai ales în ce privește protocolul de la uh, Kyoto. Avem date pe care ne putem baza, putem îmbunătăți disponibilitatea datelor și avem niște avantaje. Și sunt avantaje și pentru agricultori ce am inclus noi în sistemul de contabilizare al emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul Uniunii Europene sunt efectele negative asociate cu agricultura metan și așa mai departe, dar uh, nu uh, am uh, contabilizat și efectele pozitive în foarte multe state membre. Există asemenea efecte pozitive, de exemplu pășunile pentru vite, care ar trebui să fie incluse în LULUCF în unele state membre. Dar nu includem, evident, niciun fel de probleme administrative, sarcini administrative suplimentare pentru silvicultori sau agricultori. Încercăm să facem mai transparent ce se întâmplă în sectorul LUCF în ceea ce privește sectorul de exploatare a terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură. Sectorul ar trebui să genereze credite și nu debite și cred că este o diferență foarte importantă față de multe alte sectoare care, pe care le-am inclus deja în politica de schimbare climaterică a Uniunii Europene. Deci există trăsături specifice, în anumite domenii nu știm exact care sunt tendințele în sectorul, în domeniul acela, de aceea Comisia a propus o abordare foarte precaută în primul rând, accentuând regulile de contabilizare și când vor exista aceste reguli, să armonizăm și să îmbunătățim raportarea pe baza acestor reguli și apoi să discutăm posibilitatea stabilirii unor obiective, unor ținte. Deci, după părerea noastră, este o abordare precaută și echilibrată, iar planurile de acțiune sunt singurele instrumente prin care se pot pune în aplicare aceste obiective. În felul acesta o să existe un document strategic care nu încearcă să intervină în domeniul politicii silvi, silvice natur, naționale, ci ne referim la impactul pădurilor asupra climei și credem că Planurile de acțiune naționale privind LULUCF sunt utile pentru a completa golurile de cunoaștere. Duc la colectarea de informații într-o manieră strategică care privește către viitor, pentru că trebuie să știm ce se întâmplă în acest sector în toate statele membre. În felul acesta vom avea o bază de discuție în viitor pentru a stabili țintele, obiectivele necesare. Deci, cum spuneam, încă o dată, propunerea nu creează birocrație suplimentară pentru agricultori, nu vine nici prea devreme, pentru că această chestiune se discută deja de multă vreme la nivel internațional și considerăm că propunerea pe care am făcut-o este echilibrată și este o abordare bună și încă o dată vă mulțumim pentru atenție. Mulțumim Comisiei pentru explicație. Înainte să-i dau cuvântul lui Criton Arsenis, încă o dată, în general, indiferent de evaluarea propunerii sau a raportului, procedura normală în Parlamentul European este cea cu două lecturi. Aceasta este procedura ordinară. Și când chiar suntem de acord, poate putem ajunge la un acord în primă lectură, însă procedura obișnuită sunt, este cea cu două lecturi. Și în ceea ce privește intervențiile, suntem destul, intervențiile din rândul deputaților, am senzația că suntem atât de departe de un acord uh, în primă lectură ca la Doha de un acord consensual în uh, negocierile internaționale. Dați-mi voie să subliniez, chiar și, și pentru participanții din afară, pentru ONG-uri și așa mai departe, două lecturi sunt un, o procedură transparentă în care poți uh, interveni și uh, o procedură în timpul căreia se pot explica avantajele unor uh, propuneri legislative și vă rog să luați în considerare asta. De fiecare dată când încercăm să uh, promovăm uh, un subiect, să adoptăm un, uh, un uh, text legislativ, trebuie să ne gândim la toate aceste lucruri. Acum, Criton Arsenis, raportorul. Mulțumesc, domnule președinte. Da, da, bun, putem ajunge și la consiliere, dacă e nevoie. Uh, au fost menționate planurile de acțiune, cred până la urmă că sunt diverse moduri de a citi același document, dar dacă asta e problema, dacă e o problemă doar de formulare, sunt convins că vom ajunge la un acord. Dar cred că nimeni de aici nu pune sub semnul întrebării obligația Comisiei de a ajuta difuzarea de informații și schimbul de informații între statele membre. Bun, la nivelul de referință, care din nou a fost uh, o îngrijorare importantă, nu văd care e problema aici. <clears throat> Știm cu toții cei implicați în acordurile COP că nimeni nu poate schimba nivelurile de referință. El e stabilit în uh, dispozitivul deciziei, în textul COP, pentru fiecare stat membru. Uh, noi vorbim aici de corec- corecții tehnice, nu de altceva. Pentru mai multă coerență. Dar nimeni nu a vorbit despre schimbarea nivelului de referință. Și apoi, în legătură cu caracterul obligatoriu al contabilizării, pentru că oricum ne referim la raportări obligatorii pentru um, gestionarea terenurilor și terenurilor umede și a celor agricole. Domnule Florenț, am vorbit de, de multe ori de, de, despre acest subiect. Știu că uh, vă interesează foarte mult situația agricultorilor și silvicultorilor. Știți că e foarte dificil de, de uh, gestionat o pădure. Eu aș dori să transmit mesajul că, după cât am citit eu, în legătură cu aceste raportări tehnice, nu e vorba de agricultori. Cel puțin așa înțeleg eu, dar mă rog, putem discuta dacă cineva interpretează lucrurile în mod diferit. Până la urmă e vorba de birocrațiile centrale, birocrația guvernamentală. Dar bun, dacă vorbim despre uh, gestionarea trenurilor arabile și de pășunat, putem vorbi despre asta la uh, politica agricolă comună, pentru că fiecare țară primește subvenții pentru raportări și acestea sunt făcute publice de mulți ani de zile. Deci exact, dacă nu luăm această măsură simplă, deci să avem o raportare și contabilizare, să avem o contabilizare obligatorie pentru, pentru ceva, pentru că deja avem raportare obligatorie, atunci ce situație vom avea? Vă reamintesc că singura obligație pe care o stabilește această propunere e să existe uh, contabilizare obligatorie în 2020 deci peste 8 ani. Acolo atunci trebuie făcute aceste uh, registre contabile publice. Până atunci vor fi procese interne. Deci dacă până în 2020 dacă nu facem asta până în 2020, se va întâmpla ceva foarte simplu. Vom fi obligați să o facem, uh, să calculăm emisiile uh, um, raportate la um, obiective și mulți, multe state membre nu, putea, nu vor putea să facă pentru că nu vor ști cum și asta va însemna că vor pierde bani. Pentru că unele țări vor fi gata să-și uh, uh, contabilizeze în mod corespunzător emisiile în legătură cu schimb, modificarea utilizării terenurilor, despăduriri și așa mai departe. și practic vor avea uh, obligații mai scăzute pentru uh, emisii industriale conform, uh, proporțional cu raporturile LULU-CF, alte țări nu vor putea să facă acest exercițiu corect și vor reduce mai puțin, probabil, sau mă rog, mai mult, de fapt, uh, din, din uh, emisiile industriale uh, Uh, comparativ cu ce ar fi putut să facă dacă ar fi făcut uh, corect acest uh, proces de raportare cu lui UCF. Deci în 2020 probabil că ne vom certa pe asta în aceea sală aici. Deci haideți să ne pregătim, că avem 8 ani să o facem, pentru că până la urmă va fi vorba de bani pierduți și atunci în continuare ne vom plânge sau unii se vor plânge. Mulțumesc. Thank you. Mulțumim, Criton. vom discuta în plen, probabil în ianuarie 2013, uh, prima lectură, a doua lectură va trebui să vedem. Uh, Termen pentru amendamente este 18 iulie. Pe 19 septembrie vom discuta amendamentele în Comisia în comisia noastră. În, pe 17-18 septembrie se votează în Comisia pentru Agricultură și la noi pe 9 octombrie. Cu acesta încheiem acest punct de pe ordinea de zi. Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi. Uh, doamna ministru de finanțe Iuta Haug uh, mi-a dat undă verde să discutăm cele două puncte 6 și 7 împreună pentru că doresc să începem punctul 8 cu punctualitate la ora 18. Este vorba de bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2013, toate secțiunile și apoi cadrul financiar multianual pentru perioada 2014-2020. Știu că va fi o dezbatere dură. Am discutat deja despre proiecte importante, Vito Vitorio Prodi s-a referit la ele. Uh, GMS și altele care sunt uh, subfinanțate în mod cronic și este vorba de a lupta pentru a obține mai multe fonduri pentru aceste uh, proiecte, pentru a ne putea bucura de beneficiile lor. Îi dau în primul rând cuvântul Iutei Haug pentru a ne face o introducere în subiect la cele două puncte de, ordine, de pe ordinea de zi. Doamna Haug, nu știu dacă pentru amândouă în primul rând, uh, să începem cu bugetul 2013, dar după aceea doamna raportor uh, va prezenta restul. Eu voi, voi prelua cu plăcere rolul de raportor din umbră din partea socialiștilor, dar să trecem la bugetul 2013. Da, uh, bugetul este, din păcate, legislație care se decide cu o lectură, iar eu regret acest lucru. Eu aș dori să avem două lecturi. Bugetul 2013 este ultimul buget în uh, perioada, în exercițiul financiar actual. Propune, comisia a făcut propunerea la finalul lui aprilie Uh, se pornește de la premisa că vor exista o, o creștere de 2, 2% în creditele de angajament și 6,8% la creditele de plată. Acest lucru se datorează faptului că uh, suntem în ultima perioadă a exercițiului financiar actual și toate proiectele din fondurile structurale, uh, de dezvoltare regională, fondurile coeziune, fondurile din domeniul cercetării, au ajuns la maturitate și deci trebuie să fie finanțate. Însă propunerea, Comisia de Buget a Consiliului a făcut o propunere pentru Consiliu care se va reuni poi mâine și aici reduc uh, bugetul oricum restrâns uh, al Comisiei. Ei au propus 1,27 creștere pentru creditele de angajament și Creditele de plată ar urma să crească numai cu 2,97%. Asta este absolut ridicol uh, și este foarte clar că vom avea un, uh, un conflict aici. Știm cu toții că nu se poate așa. Nu putem să ne descurcăm cu aceste fonduri. În ceea ce ne privește pe noi, uh, respectiv cele 15 articole ale mele, cu siguranță colegii le-au citit pe toate, deci nu mai trebuie să vi le prezint, însă aș dori să atrag atenția asupra faptului că și în ceea ce ne privește pe noi, și mă refer la noi, Comisia de Mediu, vom avea uh, dificultăți cu agențiile noastre. Vă amintesc de faptul că Comisia și-a propus pentru toate instituțiile să scadă bugetul administrativ cu 5% din 2013 până în 2017, în fiecare an cu un procent mai puțin. Și asta a și introdus în propunerea sa pentru bugetul pentru agenții. Deci, agențiile deja vor primi mai puțin și primesc mai puțin în propunerea comisiei. Însă, Comisia Bugetară a Consiliului uh, Uh, nu s-a lăsat împiedicată de această propunere pentru a scădea și mai mult uh, bugetul. Și, deci, nu numai fondurile vor scădea cu 1%, ci sunt prevăzute și reduceri de personal, de exemplu, la uh, Agenția de Mediu, la EFSA, la Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor. De fiecare dată, un procent mai puțin fonduri, un procent mai puțin la personal. La Agenția pentru Medicamente, s-a spus, da, există noi competențe, însă jumătatea noilor posturi vor fi uh, tăiate și se oferă 1% mai puține uh, fonduri. La ECA, care trebuie să se ocupe și de pesticide, de exemplu, Agenția de Produse Chimice, 1% mai puțin mijloace și nu mă refer la 1% propus de, de comisie, este 1% suplimentar din partea Consiliului și nu pot să-mi închipui că uh, Coreperul va merge mâine la uh, reuniune și uh, va retrage propunerile sale. Cu toate că am arătat ce se va întâmpla dacă primim un buget atât de idiot propus de uh, Consiliu. Așadar, ECA 24 25%, o, o, un sfert din posturi sunt uh, tăiate. Și o spun foarte clar, nu se poate așa. La buget au făcut același lucru, LIFE 15 milioane mai puțin, programul uh, de, uh, de acțiune pentru sănătate numai 80 de mii, de mii însă oricum avem puțin și vom avea 80 de mii mai puțin în general 1,5 milioane, mai puțin. Pur și simplu banii nu vor fi suficienți, vom avea și va, trebuie să ne pregătim pentru controverse grave și s-ar putea în decembrie chiar să nu avem un buget, uh, moment în care intervine tratatul care ne oferă mai mulți bani decât ceea ce a propus Consiliul. La final, avem cu toții măsurile de pregătire și pil uh, proiectele pilot. Le-am uh, le-am uh, înaintat Comisiei pentru evaluare. Nu am putut să mă uit uh, peste mm, acest subiect pentru că am fost în Comisia de Control Bugetar, deci nu am putut să văd evaluarea comisiei, însă ea a fost mm, trimisă de către secretariat tuturor colegilor, deci toată lumea poate să mm, să citească această evaluare. Calificarea sau evaluarea proiectelor a fost făcută uh, în categorii A, B, C, dar putem discuta despre asta mai târziu. La final, amendamente pentru aviz și amendamente pentru buget și amendamente pentru, proiecte, pentru proiectele pilot uh, și măsurile pregătitoare 25 iulie și pe M, în MV vom vota pe 6 septembrie avizul nostru. Și aici pun punct intervenției mele și urmează uh, colega mea raportoare pe cadrul financiar multianual. În calitate de uh, fostă președinte a Comisiei Șur, doamna uh, Iuta Haug mi-a preluat atribuțiile și a uh, anunțat și amendamentele uh, și termenele pentru acestea. Doamna Matias are cuvântul acum și după aceea intervenții din partea colegului José Manuel Fernandez și Dagmar Roth Beran și cu aceasta aș închide lista. Și Bas Eichhout. Vă rog, doamna Matias. Eh, uma notă previe sau pe Mulțumesc eh, foarte mult. În primul rând, Vreau să spun că mă bucur că am revenit aici, chiar dacă pentru o perioadă scurtă de timp, mă bucur că mă întâlnesc cu dumneavoastră. Uh, voi vorbi foarte pe scurt pentru că nu avem mult timp la dispoziție. Vreau doar să subliniez câteva aspecte. Aspecte unde am încercat să unific lucrurile în acest aviz și vreau să mă refer și la cele spuse de colega mea înainte privind perspectiva financiară. Linia directoare, orientarea generală a avizului meu este următoarea. Vorbim despre domenii care sunt subfinanțate. E o boală cronică și constant uh, sunt luați bani din aceste programe, ceea ce mă preocupă. Și înțeleg uh, că fiecare comisie va spune același lucru pentru programele din domeniul său, dar cred că aceste programe sunt realmente vitale. Nu sănătatea, sănătatea pentru dezvoltare și pentru creștere și uh, mecanismele de protecție ale Uniunii, vreau să mă refer la câteva aspecte, trei de fapt. Colegii au citit avizul uh, și sunt n-am să trec prin tot avizul, mă voi referi doar la aceste aspecte. Unul dintre aspecte este uh, să nu folosim criza economică ca scuză pentru a retrage investițiile din domeniul acțiunilor referitoare la schimbările de climă. Este o chestiune foarte importantă pentru a evita reducerile excesive în acest domeniu. De aceea am făcut propunerile de la punctul unu și doi și lucrul acesta este valabil pentru eficiența energetică de asemenea și implicarea IMM-urilor. Există o serie întreagă de chestiuni vitale dacă Uniunea Europeană dorește să fie competitivă. Pentru că cu toții dorim ca lucrurile să se dezvolte așa cum sperăm aici. La aliniatul 3. Nu sunt sigură care este forma textului, dar propunerea inițială era că trebuie să reatribuim, să realocăm fondurile la Fondul pentru Biodiversitatea Globală, iar propunerea comisiei urma să fie retrasă din perspectiva financiară și nu se atribuia niciun fel de buget, nu se aloca niciun fel de buget aici. E, doar uh, se menționau niște sume foarte mici în diverse coloane. Cred că trebuie reintrodusă în perspectiva financiară cu sumele corespunzătoare. Iar în ceea ce privește uh, Sănătatea pentru dezvoltare, pentru creștere este un program absolut crucial și este o chestiune foarte importantă pentru opinia publică. Pentru că reflectă faptul că sectorul de sănătate reprezintă 10% din PIB și o mare, un mare număr de locuri de muncă. Deci trebuie să menținem nivelul resurselor acestui program așa cum a fost planificat. De asemenea, trebuie să ne gândim că în 2020 va, se va înregistra o scădere a numărului de lucrători din domeniul sănătății Probabil că vreun milion de lucrători în domeniul sănătății nu vor mai exista în Uniunea Europeană. Deci, într-o perioadă de criză, trebuie să apărăm acest sector foarte important. Programul acesta poate crea și păstra locuri de muncă și, de asemenea, se poate îngriji de sănătatea publică. Și apoi, mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene am adoptat următoarea poziție, o poziție care arată că este o chestiune din, amânată mereu când se pune problema investițiilor. Știm că în cazul unor catastrofe naturale sau în cazul unor catastrofe produse de, men, de om, trebuie să ne asigurăm că există resursele necesare pentru a-i face față. Asta înseamnă că instrumentele respective, cele pe care le avem acum, nu sunt pe măsura nevoilor din aceste domenii. Aliniatul 8 s-ar putea să nu fie foarte corect formulat, dar uh, iată ce vreau eu de fapt să spun aici că avem uh, niște cifre indicative, 70% din uh, bani dedicați uh, acțiunilor în interiorul Uniunii și 30% acțiunilor în afara Uniunii. Și cred că lucrul acesta reflectă politica Uniunii Europene. Și dacă vrem să menținem acest lucru, e foarte important. Jose Manuel, două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori uh, să le felicit pe raportar, raportoare, începând cu Jutta Haug. Vreau să o felicit pentru activitatea extraordinară pe care a desfășurat-o. Suntem obișnuiți ca ea să facă lucrări de o asemenea calitate. Vreau să spun că ce se propune aici reprezintă cam 1% din PIB și până acum Uniunea Europeană a, a ajuns să aibă 27 de state membre, iar Croația va adera anul viitor. Avem uh, noi uh, puteri, noi competențe și cu toate acestea uh, bugetul Uniunii Europene este dedicat 94% uh, pentru investiții și doar 6% pentru cheltuieli și uh, cheltuieli de funcționare. Deci pentru a atinge excelența legislativă avem nevoie de finanțare necesară, pentru că altfel Ehm, lucrurile nu se vor desfășura cum trebuie. Dacă analizăm bugetul pentru 2013, este clar că, de fapt, Consiliul folosește același, aceeași metodă ca în 2011. Consiliul a refuzat uh, să facă o corectare a bugetului pentru alocările de plată uh, și a rămas cu plăți foarte mari neefectuate. Uh, cu alte cuvinte, Consiliul uh, are niște tendințe masochiste, nu? Pentru că arată o lipsă de respect față de angajamentele pe care și le-a luat. Uh, autorizarea cheltuielilor du te duce la faptul că, de fapt, aceste alocări de plată nu sunt respectate și un lucru important este că alocările de plată trebuie să fie adecvate. Sunt angajamentele comisiului. Vorbim de planuri care deja au fost inițiate. Vorbim de bani care sunt datorați în raportul doamnei Jutta Haug aș dori să propun un amendament la alineatul 2, printre alte sugestii, obiectivele de mediu pe care le menționează și care sunt valabile în general și se referă și la acțiunile din diverse programe, e bine, aș adăuga nu creșterea durabilă, ci o creștere durabilă și inclusivă, nu? Pentru că e vorba de obiectivele din programul 2020, sunt uh, preocupări generale care duc nu numai la creșterea durabilă, ci la o creștere inteligentă și uh, in, cuprinzătoare. Uh, în afară de acest lucru, sunt în, de acord cu cele spuse de doamna Haug cât privește colega noastră, doamna Maria Matis, avizul domniei sale, să nu ne slăbim poziția dacă introducem aici cifre procentuale. Spuneți că în programul live 20% din sume sunt destinate politicii de mediu, politicii climatice, dacă acceptăm această cifră, o să ne creăm singur probleme și, după părerea mea, din acest aviz trebuie să eliminăm orice cifră, iar alineatul opt, formularea nu este optimă. Dar s-ar putea ca textul portughez să nu fie cel mai bun. Nu cred că trebuie să folosim cifre, trebuie să avem resurse adecvate pentru anumite reacții uh, în situația de, uh, uh, de, de dezastre civic, civic, civile. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru cele două minute, iar acum Dagmar Roth Berend. Da, vă, voi asuma și eu cele două minute în stil portughez. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt raportoare în Comisia Jurii pentru statutul personalului și, drept urmare, sunt și raportoare pentru avizul referitor la uh, cadrul financiar multianual în această uh, comisie. Iar faptul că intervin acum cu privire la acest subiect are mai degrabă de a face cu faptul că sunt membru de mult timp în această comisie. Aș dori să încurajez ambele raportoare să sublinieze și mai puternic în rapoartele sale că avem nevoie de personal de înaltă calificare pentru a pune în aplicare programele Uniunii Europene. Acest lucru în raportul doamnei Haug, uh, cât și în uh, raportul doamnei Matias este prezent, însă aș dori să fie subliniat și să se spună faptul că, independent de programele individuale, avem nevoie de un amendament general care subliniază clar că statele membre nu pot, pe de o parte, la costurile administrative de la rubrica 5 a cadrului financiar multianual să uh, reducă cu 5 miliarde și, pe de altă parte, în același timp, uh, să vrea ca uh, sarcinile din uh, statele lor membre să fie, bine, uh, să fie duse la bun sfârșit uh, cu succes. Și asta este valabil în mai multe domenii de politici. Și cred că merită să se formuleze un amendament clar și să se spună de fiecare dată să li se servească pe pâine statelor membre acest lucru. Da, dorești fonduri din fonduri de coeziune? Cine să uh, Cine să, uh, cine să facă absorpția acestor fonduri? Dorești să curgă fondurile agricole sau să uh, finanțezi mm urile din live? Atunci trebuie să pui personal la dispoziție pentru asta. Trebuie de fiecare dată să subliniem asta. Și aș dori să îi rog pe toți cei care nu fac parte din Parlament de atât de mult timp, dar și pe ceilalți, deci îi rog pe toți să transmită asta Consiliului. Poate și uh, pe colegii de la Comisie rog să facă acest lucru. Poate că ei uneori sunt mai temători. Dar există funcționari care uh, și comisari care uh, au fost elimin, au fost demiși pentru că nu au avut curajul să spună că nu, sau șef de agenții, care nu au avut curajul să spună că nu au suficient uh, personal. Și cu un echilibru geografic, uh, și dacă nu uh, insistăm asupra acestui echilibru geografic, Consiliul va elimina atâtea posturi încât nu vom reuși să punem în aplicare programele europene. Dacă doamna raportor vrea să facă modificările, foarte bine, dacă nu, voi depune eu un amendament. Mulțumim, doamnă Roth-Berend, pentru cele două minute respectate. Este o dezbatere importantă. Mi-aș fi dorit să fie prezenți mai mulți colegi, pentru că este vorba în mod concret de aplicare. Uh, un lucru pe care l-am discutat și l-am dezbătut de un an de zile și salut faptul că președinția cipriotă a, a preluat acest subiect, finanțarea pentru măsurile de adaptare și de combatere împotriva combaterea schimbărilor climatice a, a pus acest lucru pe locul întâi a priorităților sale. Dar după cum știm, nu întotdeauna aceste lucruri sunt duse până la bun sfârșit, însă dacă dorim să ieșim din criză, avem nevoie de asta. O criză este însă și o șansă, numai că acest lucru este valabil numai dacă uh, putem să punem în aplicare politicile pe care le-am decis împreună cu Consiliul, dar și pentru asta avem nevoie de bani, avem nevoie de experți. Întotdeauna ne plângem că avem nevoie de informații mai bune, că trebuie să fim mai durabili, dar acest lucru nu merge fără o uh, finanțare uh, adecvată. De exemplu, Life Plus. Uh, în, în circumscripția mea s-au, s-au finanțat at- proiecte atât de bune prin Life Plus. Uh, și dacă introducem și clima aici, deci o dimensiune suplimentară, trebuie să ne asigurăm că acest program nu cade victimă pro, acestui program de reduceri uh, bugetare constante. Nu are voie să se întâmple asta. Când este vorba de LAHIF, este o sumă ridicolă față de bugetul uh, general. Este vorba de miimi față de buget, nici măcar de un procentaj uh, față de buget și de aceea ar trebui să ne asigurăm la Parlament uh, că luptăm pentru ca LIFE cel puțin să fie menținut și aplicat așa cum a fost decis, cel puțin. În ceea ce privește bugetul, asta și uh, orgia reducerilor bugetare, uh, trebuie să spunem că noi nu avem nimic de pierdut la buget. Este mai bine un buget neadoptat cu care putem lucra decât un buget adoptat uh, cu reduceri pe care nu le dorim. Deci, pentru noi, poate fi chiar mai bine să nu fie adoptat bugetul, pentru că continuăm cu situația actuală. Tratatul de la Lisabona, am senzația că Consiliul încă n-a înțeles chiar bine că uh, Uh, acest tratat de la Lisabona a intrat deja în viitoare de o bună bucată de vreme și colegul Fernandez a spus asta deja. Uh, se fac reduceri după reduceri, însă ministrul de sănătate cipriot a menționat asta, că niciun stat membru uh, nu se poate lipsi de instituții puternice uh, și doamna Roth Berend a spus la fel, a spus același lucru. Este nevoie așadar de un, o administrație de uh, de înalt nivel. Agențiile trebuie de asemenea uh, să aibă un personal înalt calificat, independența lor este esențială. Bineînțeles că poți întotdeauna solicita experți externi, însă Dezbaterile cu privire la independența lor a fost... Uh, dezbaterile au fost întotdeauna încinse. Bas Eichhout. Um... <laughs> Don't try me on that one. Um, Voi face două minute în stil olandez. Pe scurt, aș dori să spun că le sprijin pe raportoare și pe tine, Matias, când spui, când spui cât de important este programul Life Plus. Însă eu cred că noi, ca Envy, când elaborăm un aviz cu privire la cadrul financiar multianual în general, trebuie să spunem că sprijinim Comisia uh, pentru a ne asigura că introducerea, uh, că mainstream-ul, mainstreaming-ul în domeniul climatic contribuie la cei 20% din uh, cadrul financiar multianual. Dacă nici măcar comisia noastră nu sprijină comisia, ar fi chiar uh, rușinos. Deci cred că trebuie să subliniem asta. Același lucru este valabil pentru cei 30% de ecologizare în propunerea PAC. Chiar și în raportul Capula Santos este menționat acest lucru. Și nici noi nu, dacă noi nu menționăm asta ar fi o pierdere. În politicile de coeziune, noi, MV, am adoptat o, un aviz care spunea că 25% din FEDER ar trebui să meargă la eficiență energetică și în politici energetice și în politici climatice. Deci să subliniem că facem asta. Uh, din perspectiva noastră ENVI, trebuie să ne asigurăm că la final cadrul financiar multianual este mai ecologic și este mai legitim așadar. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că putem confrunta acele state membre care doresc să reducă bugetul cu 100 de miliarde până la urmă. Trebuie să spunem că există servicii publice uh, în care trebuie să investim Uh, și uh, nu trebuie să dăm uh, statelor membre posibilitatea să spună că merită să se reducă bugetul. Iată, două minute în stil olandez. Dar da, trebuie să amintim de mai multe lucruri în toate dezbaterile, cum ar fi și politica comună de pescuit. Când dorim să introducem criterii de mediu, acestea nu trebuie să uh, Uh, se piardă în negocieri, același lucru și în domeniul agricol. Deci trebuie să amintim ministrilor de finanțe și ministrilor de, ministrilor de mediu că la nivel național și regional trebuie să uh, lupte pentru această propunere a Comisiei, pentru că dacă nu, nu vom avea un succes în acest domeniu. Cu aceasta avem lista de amendamente pentru raportul Matias, termenul de depunere a amendamentelor 17 iulie 12, la ora 12. În Envi votăm la, pe 19 septembrie, termenul de amendament aici este 25 iulie și votăm pe 6 septembrie în Comisia Envi. Mulțumesc pentru dezbaterea cu privire la acest punct foarte important. Vom avea ocazia și cu ministrul de mediu, uh, cu ministrul cipriot al mediului, să, dezbatăm, să dezbatem acest uh, subiect. Acum însă trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi. Dați-mi voie să-i urez bun venit domnului director general pentru energie, domnul Philip Lou. La reuniunea coordonatorilor am decis să-l invităm pe domnul Lou pentru a discuta uh, situația directivei cu privire la proiectarea ecologică, ecodesignul. Să nu mai pierdem timpul, aveți cuvântul, domnule Low. Uh, I'll try and be... Mulțumesc. Uh, voi încerca să mă încadrez cât mai aproape în timpul olandez. După cum știți, am terminat recent o discuție pe tema directivei pentru eficiența energetică. Vreau să vă mulțumesc uh, dumneavoastră și altor comisii parlamentare pentru că ne-ați oferit tot timpul sprijinul probabil că va fi urmat de aproximativ 17% din uh, cele 20% planificate pentru îmbunătățirea energetică a locuințelor, eco-design, transport, mă rog, proiectare ecologică. Și acum <clears throat> sper că aceste măsuri vor fi și aplicate eliminându-se cele 3% rămase. Și credem că va fi vorba de aproximativ 33% acoperită de noile măsuri pentru proiectare ecologică. <clears throat> Comisia dumneavoastră uh, ne-a oferit în continuu susținere atât în ce privește proiectarea ecologică și etichetarea și directivele respective, Uh, apoi, reformarea din 2009 a proiectării ecologice a fost uh, urmată de uh, cea a mm, etichetării din 2010. Deci, de la început, din aplicarea măsurilor și regulamentelor conform acestor două directive. Și pot să spun în numele celor două directorate generale, ale domnului Tajani și domnului Oettinger, care pun în aplicare aceste directive, și propun uh, măsuri în acest sens. Ne așteptăm ca în 2012 și 2013 să adoptăm 29 de regulamente de implementare, să recunoaștem trei acorduri voluntare încheiate de sectorul industrial și asta sperăm că va uh, genera aproximativ 970 de echivalent de teravați de economisire de energie până, economii de energie până în 2020. Uh, acum care e stadiul actual uh, bun. Uh, direct, directorul general trebuie să vadă dacă nu cumva se poate extinde sfera de aplicare, am inițiat studii, am ales studiul de evaluare a directivei pentru proiectarea ecologică. Mm, studiul ne arată că în ce privește potențialul de economisire, de energie, în acest uh, moment nu prea trebuie extins uh, sfera la uh, produse non-energetice, pentru că mm, sfera de aplicare actuală e destul de vastă. Considerăm că doar de 2 ani a intrat în vigoare directiva, deci n-ar trebui reevaluat în 2014, ci mai devreme cu includerea uh, și a eficienței măsurilor existente. În ce privește directiva pentru etichetare, a intrat în vigoare un an uh, mai târziu și va trebui să facem o altă revizuire în 2014 ca să ne asigurăm că ne concentrăm pe uh, domeniile unde etichetarea este cea mai eficientă. Acum, foarte rapid, aș dori să mă refer la plan, planul de acțiune sau planurile de acțiune în conformitate cu cele două directive, cel de-al doilea plan de lucru pentru proiectare ecologică pe 2012-2014. Probabil că acest plan va fi adoptat în iulie de către Comisie și în plan există o listă indicativă de grupuri de produse cu o clasificare a potențialului lor de a face economii de energie și cu priorități pentru adoptarea unor viitoare măsuri. Cred că notatea cea mai importantă este că acolo în plus, față de produsele care utilizează energia, vom uh, include și grupuri uh, care au legătură cu energia, materiale izolante, ferestre și așa mai departe. Cred că toți uh, suntem conștienți că proiectarea ecologică, mai ales datorită comisiei noastre, a dat și, și rezultate importante, dar se pot face mult mai multe Bun, uh, noi ne concentrăm pe uh, activitatea legislativă care este în spatele acestei directive și vom lansa munca preparatoare pentru noile grupuri identificate în cel de-al doilea plan de acțiune. Și probabil că vom adopta în total 30 și două de decizii, 29 de regulamente de implementare și trei uh, acorduri pe bază voluntară. Chiar în acest an am adoptat trei de regulamente pentru proiectare ecologică și etichetare și până în decembrie sper că vom mai adopta încă 8 și vom recunoaște două acorduri voluntare care vor, uh, ne vom da, da deja economisit de 450 de echivalent teravați și la anul probabil că vom avea un potențial de economisire până la 530 uh, de echivalente teravați și alte uh, acorduri voluntare și eh, mai e, cred, util să spun că în următorii patru ani va trebui să revizuim regulamentele existente pentru anumite grupuri de produse și probabil eh, acolo vom eh, identifica potențialul pentru economii sporite, neprevăzute până acum sau neprevăzute în regulamentele de până acum și sigur că ne vom baza Păi, dialogul cu dumneavoastră pentru anumite măsuri specifice ca să avem și cele mai bune rezultate. Supravegherea piețelor e foarte importantă. Sigur că am avut foarte multe dialoguri cu actori implicați din statele membre, autoritățile, industria, consumatorii Mm, în acord cu prioritățile exprimate de industrie și autoritățile naționale, noi planificăm un, o acțiune comună cu programul de lucru uh, Energie Inteligentă în Europa pentru 2013 ca să, ca să sprijinim acțiunile de supraveghere a pieței și de asemenea uh, o cooperare consolidată cu autoritățile naționale prin așa, așa, numite, așa numitele grupuri ADCO de cooperare administrativă. Și e, cred că util să vă atrag atenția că e nevoie să dedicăm uh, resurse importante acestei activități uh, legislative, mai ales în ce privește uh, implementarea, comunicarea, standardizarea și așa mai departe. Și vom utiliza mai frecvent în viitor și alte organisme UE, cum ar fi Centrul Comun de Cercetare și Agenția Europeană pentru Competitivitate și Inovare sunt și exemple de uh, susținere, uh, chiar la comisie. Există serviciul Eurodirect care ne oferă o gamă uh, largă de răspunsuri și reacții din partea grupurilor de consumatori pe problema acesta de proiectare ecologică și etichetare energetică și din partea mediului de afaceri avem reacții, apoi există un uh, birou de ajutor pentru comunicare care joacă un rol similar Alt exemplu, activitatea de standardizare în Europa cu o uh, nouă abordare și consultanță care ne ajută să avem reacții față de procesele de standardizare uh, în legătură cu cerințele de proiectare ecologică și uh, etichetare energetică pentru 39 de grupuri de produse. Sigur, Uh, sunt multe de făcut uh, în a pune în aplicare această activitate în 2012 și 2013. Dumneavoastră cunoașteți că industria și-a exprimat interesul față de aceste uh, chestiuni și consumatorii sunt foarte interesați. Trebuie găsit un echilibru corespunzător în ce privește costurile și beneficiile. Au existat o serie de discuții pe diferite grupuri de produse Poate, nu, poate de la uh, mașini de făcut cafea până la produse uh, cum ar fi uh, centralele termice și uh, pentru aer condiționat și trebuie să ne concentrăm pe uh, priorități în ce privește economisirea de energie și de bani pentru consumatori și asta și dorim să facem și acum și pe viitor eu personal și comisia se așteaptă la dezbateri interesante și importante pe anumite grupuri de produse. Acum uh, avem o discuție pe instalațiile de încălzire a apei și pe centrale și sper că vor avea un rezultat bun. Dar uh, încă discuțiile sunt la nivelul actorilor implicați, dar uh, probabil că vom avea și rezultate în toamnă și apoi o a doua rundă de reglementări pe iluminatul uh, casnic, mm, domeniul unde trebuie să fim atenți și la care și mass media este foarte atentă. Și, uh, în general, trebuie să ne asigurăm că supraveghem foarte atent grupurile de produse în legătură cu care se percepe că există o un dezechilibru între preț și prețul plătit și avantajele, beneficiile către consumatori. Uh, cam atât în introducere, cred că și dumneavoastră cunoașteți foarte bine aceste probleme. Mulțumim, Filip Lau, pentru această imagine de ansamblu. Uh, există și unele puncte controversate despre care am aflat și pe care cu siguranță le vom mai dezbate. Uh, nu numai în domeniul energetic uh, ecodesignul are o relevanță. Săptămâna trecută am discutat raportul Zeber <clears throat> sau raportul Eichhout pe care l-am adoptat uh, de curând, un raport de inițiativă cu privire la eficiența resurselor în Europa. Există multe resurse pe care trebuie să le protejăm, energia, dar și, de exemplu, apa deci protecția resurselor și designul uh, și proiectarea ecologică poate începe la duș. Știu că este un uh, subiect uh, fierbinte. Nu, nu oprim apa, dar bineînțeles trebuie să avem o abordare rațională, o comunicare potrivită și de aceea ne bucură faptul că sunteți alături de noi pentru a discuta toate aceste lucruri. Peter Lise, Chris Davis și Bas Eichhout uh, doresc să intervină la acest subiect. Am uitat pe cineva, dacă nu aș încheia lista vorbitorilor. În primul rând, Peter Lise. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule director general. Aș dori ca mulțumirea pe care ați uh, um, pe care ne-ați adresat-o cu privire la directiva Uh, referitor la eficiența energetică să... Deci aș dori să vă mulțumesc și eu pentru această cooperare. Aș dori să subliniez faptul că um, pentru această comisie uh, subiectul uh, comercializării cotelor de emisii era foarte important pentru noi. Am ajuns la o soluție pentru că s-a ajuns o de- s-a, a existat o declarație a comisiei, însă există Uh, un lobby uh, din partea industriei, uh, New Business Europe, care scrie scrisori comisiei cerându-i um, comisiei să retracteze tot ce a cu tot ce a fost de acord față de Parlament. În această scrisoare trimisă de New Business Europe este prevăzut urgently, deci cu urgență să se renunțe la aceste concesii făcute Parlamentului. Ehm, oricum, înainte de concediu, eh, dorim o confirmare a acestei declarații. În ceea ce privește proiectarea ecologică, este păcat că sunt atât de puțini deputați prezenți. Suntem comisia competentă pe fond, este o directivă care are efecte uh, foarte uh, extinse pozitive, dar poate și negative și cred că ar trebui să ne luăm timpul necesar pentru a discuta acest uh, subiect. Este cel mai important uh, subiect de mediu la ora actuală și uh, suntem comisia competentă pe fond. Pe ordinea de zi era prevăzut un reprezentant al comisiei, dar iată, l avem pe domnul director general, poate că ar trebui să subliniem asta data viitoare. Ați spus 970 de teravați oră dacă uh, aplicăm cum trebuie această directivă. Am făcut o comparație aici. Putem economisi mai multă energie de, decât produc toate centralele nucleare din Uniunea Europeană. Uh, și aș vrea să fie sala plină ca să putem dezbate, de exemplu, ideea de a închide toate centralele nucleare până în 2020. Este un subiect așadar foarte important. Am câteva uh, întrebări. Ați vorbit despre sistemele de încălzire a apei uh, și de sistemele de încălzire. Am vrea să știm unde s-a blocat dosarul, ce s-a întâmplat cu aceste aspecte um, controversate, filtrele de cafea, um, dușurile, uh, toasterele și așa mai departe. Noi avem o poziție conservatoare, dacă nu se pot face economii foarte clare, nu ar trebui să intervenim. De asemenea, aș avea rugămintea următoare. În ceea ce privește iluminarea, să fim uh, foarte precauți. Mai avem în continuare uh, becurile cu halogen, care sunt cu 30% mai eficiente decât uh, becurile incandescente. Ele sunt pe piață și nu ar trebui să le eliminăm de pe piață în următorul an. Cred că mai degrabă este cred că mai degrabă piața poate rezolva acest subiect decât o, un regulament al Uniunii Europene. Apoi sunt de acord că supravegherea pieții este foarte importantă. Avantajul enorm al acestei directive este că este valabilă și pentru importuri. Asta înseamnă că nu avem economii numai în interiorul Europei, ci că stabilim un standard și pentru cei care produc pentru piețele europene. Este valabil pentru importurile din China, de exemplu. Dar dacă avem asta, este important să avem și controle, pentru că nu putem permite să existe controle în interiorul Europei, la producția din Europa și la vam sau să se lase să intre produse care nu uh, îndeplinesc standardele europene. Trebuie să fim atenți aici. Uh, când măsurile individuale sunt planificate, trebuie planificate în așa fel încât să poată fi și controlate. Mulțumesc, Chris Davis, apoi uh, Bas Eichhout și Ania. Mulțumesc, domnule președinte. În Marea Britanie se spune de foarte multe ori de către parlamentarii britanici că noi am intrat în piața comună, dar nu vrem toate aceste reguli, toate aceste regulamente. Nu a fost decât un, o înțelegere comercială, dar ei nu înțeleg că, de fapt, piața unică are nevoie de reglementări. Mie îmi place această legislație, această nouă lege. Pur și simplu aduce schimbări care vor reduce cheltuielile la consumatori. Promovează inovația și ne ajută să facem față problemei încălzirii globale și să folosim mai bine resursele. Și dacă e vorba dincolo de, de merge dincolo de tot ce înseamnă energie, deci un un exemplu excepțional apropo de ce face Uniunea Europeană pentru noi. E bine, uh, Uniunea Europeană introduce această directivă privind uh, proiectarea ecologică și mă bucur că Peter a explicat. I'm sorry, it's not... Ne scuzați. A fost o problemă tehnică. Mă bucur că Peter Lize a explicat ce înseamnă cei 750 de teravați. Nu știu dacă au fost, eu știu, închise toate acele centrale nucleare, dacă, dar uh, ar fi bine dacă directiva ne-ar explica mai în detaliu cum stau lucrurile dar directiva e, abia este la început, dar maj, cele mai multe economii pot fi puse în aplicare dacă facem asemenea economii. Pe măsură ce va trece timpul, sperăm că directiva va deveni, va avea un impact din ce în ce mai mare și va aduce progrese. Întrebarea este ce mai putem face? Spuneați Uh, vă referați la ce se așteaptă, dar uh, nu ați spus exact asta am putea face dacă uh, ar fi implicate mai multe resurse, mai mult personal, eu știu dacă am îmbunătăți punerea pe, în aplicare pe piață. am de făcut o serie de recomandări pe care nu le voi citi, dar cred că sunt importante. Deci care este potențialul cât mai mare poate, cât de mare poate fi amploarea? Mulțumesc, Chris Davis. Următorul vorbitor este Peter Hurst. Mulțumesc, domnule președinte. Voi referi la importanța acestui instrument legislativ, pentru că au vorbit deja Peter și Chris, dar vorbeați despre ideea de a ajunge la un echilibru între consumatori și producători și de cele mai multe ori vrem să ajungem la un echilibru, dar acest uh, instrument legislativ îi susține pe cei care sunt în fruntea plutonului. Uh, iar ideea de echilibru se referă la mijlocul terenului. Ori aici vorbim despre rolul conducător prin inovație și uh, eu știu, uh, Comisia încearcă să ajungă la un echilibru cu cei care rămân în uh, urmă. Uh, boilerele, aparatele de încălzit apa ne dau acest sentiment pentru că acum suntem în consultări de cinci ani. După câte știu eu, Uh, și Organizația Mondială a Comerțului a fost sesizată. Deci încercăm totuși să găsim un echilibru când va apela toamna. Cred că putem face mai mult decât atât. Concluziile sunt foarte clare, propunerea există, o cunoaștem. Știm că, eu știu, vineri au fost niște întâlniri cu reprezentanții industriei germane uh, dar există o propunere care trebuie să fie publicată mâine, dar dacă e prea greu, atunci la începutul lui septembrie și prin acte delegate. Este foarte important, iar de cinci ani încercăm să ajungem la un echilibru, deci să sperăm că este ceva mai repede decât cândva la toamnă. Deci e o exprimare mult prea vagă. Spuneați 2014 la un moment dat în ce privește revizuirea. Sper că nu este 2014, sper că este 2013 și că vom adopta modelul uh, conducătorilor de pluton, celor care sunt în frunte. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Ania Weiskebe. Mulțumesc, domnule președinte. Pe scurt, aș dori să nu aveți uh, senzația că întreaga comisie de mediu dorește ca toate lucrurile să se întâmple mult mai repede. Eu am o poziție critică față de asta, mai ales uh, asupra aspectelor menționate de Peter Lise, produsele discutate atât de puternic în public, uh, filtrele de cafea, uh, dușurile. Am auzit și că doriți să reluați subiectul iluminării uh, și a a becurilor. Aș vrea să știu ce este planificat concret aici. Cred că am făcut o mare greșeală aici, pentru că nu am inclus uh, oamenii, mai ales când s-a discutat problema becurilor. Uh, nu i-am informat cu privire la posibilitățile oferite de noile tehnologii și probabil că am acționat prea rapid. Și de aceea eu am o poziție critică dacă ne gândim din nou la iluminatul casnic. Nu cred că ar trebui să revenim la ceea ce am decis deja. Mulțumesc, Ania Weisgerber. Iată, și sub președinția germană s-a forțat uh, această directivă și uh, prevederile cu privire la becuri luate atunci. Cred că în toate dezbaterile și în campaniile electorale, acest lucru s-a întâmplat și la ultimele alegeri, în toate uh, campaniile ar trebui, când avem astfel de uh, proiecte, de propuneri, să nu le vedem ca pe un obstacol, ci mai degrabă ca pe un uh, propulsor. Eu cred că uh, proiectarea ecologică este un reper, un, o piatră de temelie asupra care am căzut de acord. Însă comunicarea trebuie să fie bună și sunt de acord cu Ania West Gerber că nu se poate ca uh, Uh, că, că trebuie atunci când apar titluri precum UE uh, reglementează dușurile, trebuie să putem să explicăm aceste lucruri, să explicăm că se poate economisi 35% din consumul de apă într-o gospodărie printr-o măsură cât se poate de um, simplă. Și asta poate să fie uh, niște bani în plus în țările uh, bogate, dar pot să fie poate fi o sumă esențială pentru uh, cei mai săraci. Apoi, în ceea ce privește măsurile voluntare, eu când aud acest uh, cuvânt, uh, îl cunoaștem din industria automobilistică, deci eu când aud această formulă, mi se aprind toate beculețele uh, și devin irascibil pentru că măsurile voluntare au un singur lucru în comun, nu sunt niciodată puse în aplicare Domnule Lou, aveți cuvântul. I'm very pleased that... Mm, face mare, mă bucur foarte mult că cele spuse de mine se bucură de aprobarea dumneavoastră. Chiar credem că această directivă și directiva privind etichitarea vor avea o mare influență pentru eficiența energetică, pentru crearea de locuri de muncă și pentru toată economia. Deși uneori am avut o poziție mai conservatoare, vreau să vă spun că am făcut propuneri în ce privește boilerele, aparatele de încălzit apa și vom apăra aceste propuneri dacă se pune doar problema ultimei reuniuni pentru a explica beneficiile unui grup de persoane, ceea ce s-a cerut comisarului meu, vom face acest lucru și nu vom renunța, nu ne vom lăsa. Niciodată nu am renunțat la a face ceva. 2013-2014 o să vedeți că sunt o serie întreagă de chestiuni inclusă acolo, eu știu, aspiratoare, aparatură de bucătărie și așa mai departe. Aș putea să continui o serie întreagă, o listă cuprinzătoare de asemenea aparatură pentru a putea atinge rezultatele prevăzute aici. Aș dori să pot să spun că revizuirea regulamentului existent ne dă mai mult decât 1% economisire de energie, ceea ce este mai mult decât prevedem aici. Dar există trei etape în activitatea noastră. În primul rând, să evaluăm toate noile grupe de produse, să vedem o analiză preliminară cost-beneficiu, să vedem dacă chiar merită să fie analizate sau nu. Am făcut asta pentru cafetiere și nu pare prea promițător acolo, pentru că depinde foarte mult de comportamentul fiecărui individ. Pe de altă parte, lista pe care o avem aici se referă la lucruri serioase în care consumul de energie este foarte important în echilibrul unei gospodării vom continua să avem o atitudine sceptică la început pentru a putea fi sigur că abordăm domenii în care să avem succes. Dar, evident, nu vom căuta un echilibru în sensul eliminării unor beneficii uh, în favoarea unor uh, interese comerciale sau industriale, ci vom merge în general în sensul îmbunătățirii eficienței energetice. Deci puteți să fiți siguri că serviciile comisarului Oettinger sunt angajate în totalitate față de acest lucru și avem uh, foarte multă activitate de desfășurat în 2012-2013. Am uh, auzit ce a spus despre personalul pe care îl avem la dispoziție pentru a pune în, în aplicare această directivă și altele. Este un domeniu în care merită să investim în personal ca să punem lucrurile pe picioare. Unitatea mea e deja supraaglomerată. Lucrurile sunt făcute cu multă temenicie, atât în faza de preevaluare, în cea de analizare cost-beneficiu și în cea finală de negociere. Și vom continua să facem acest lucru temeinic și cu multă rigurozitate și o să rămânem pe poziții. Revenind la întrebarea pe care ați spus-o la început, am fost reprezentantul Comisiei la uh, negocierile tripartite. Am acceptat uh, o propunere făcută de dumneavoastră în ceea ce privește revizuirea ETS și mm, măsurile potențiale care trebuie incluse în această evaluare și Colegiul Comisarilor a susținut faptul că eu am susținut această inițiativă. Deci, oricare ar fi interesele industriale, Colegiul Comisarilor a hotărât în favoarea acelei declarații, acelei propuneri, deci acest lucru trebuie respectat. Nu vorbesc uh, în numele lui Connie Hedegaard și altor colegi, dar cred că vor respecta acest lucru. Propunerea și revizuirea dinainte de vacanță urmează să aibă loc și să sperăm că spusele Parlamentului vor juca un rol, ni se pare vital, să avem un semnal bun pentru investițiile pe termen lung, adică un sistem ETS care să funcționeze foarte bine. Apropo de tot ce am făcut prin reglementări pentru politica energetică, deci este foarte important să susținem, să ne susținem colegii în domeniul acțiunilor climatice și facem acest lucru în acest moment. Dacă analizăm diversele domenii individuale de acțiune, sigur că există o dezbatere despre dușuri și robinete. Dacă trebuie să, o, să mergem pe această linie și să includem dușurile și robinetele în planul de acțiune. Uh, pot, posibilitatea de economisire este foarte mare, dar după cum spuneți și noastră, domnule președinte, în momentul în care uh, intrăm în aceste domenii, trebuie să fie foarte clar cum facem comunicarea pe parcursul negocierii propunerii respective. Asta este o dezbatere pe care o au acum și comisarii, dacă includem sau nu acest grup de produse în planul de lucru. Noi credem că posibilitatea de economisire există și, mai, și în acest domeniu mai mult decât în altele. În ce privește iluminatul, este foarte important să dăm explicații riguroase apropo de intențiile noastre și să nu repetăm greșelile uh, pe care le-am făcut noi, n a spune că le-am făcut noi ca atare, dar greșelile făcute de instituțiile politice și de companii când au lansat pe piață produse noi, fără să evalueze realmente care era percepția consumatorilor. Și intenționăm pentru noile categorii Uh, uh, de corpuri de iluminat uh, să avem o comunicare foarte precisă încă de la bun început. Sunt exerciții în momentul în care încep să discuți, trebuie să ajungi la final. Deci trebuie ca să, să se facă de la început comunicarea foarte bine. Evident că nu am fost uh, suficient de preciși, cum spunea și domnul Davis, apropo de potențialul viitor, dar cred că revizuirea regulamentului va da mai mult decât 1%, așa cum spuneam eu. Spunem în public 1%, cel puțin și cred că una, unul din învățămintele esențiale din directiva privind eficiența energetică, nu numai la instituții, ci și în afară, este capacitatea noastră de a estima câte economii se pot face cu fiecare măsură individuală în parte. Deci, opinia publică trebuie să știe încă de la început ce anume vrem să realizăm. Nu pot să uh, traduc direct numărul de teravați pe oră în megavați pe oră, dar gândiți-vă că 10% din economiile de energie care nu vor fi realizate înainte să intre în vigoare această directivă a eficienței energetice ar fi însemnat vreo 650 de mii de megawatts pe oră pentru Uniunea Europeană, adică Că asta înseamnă o zecime. Deci vorbim probabil de 60 de centrale pe, energetice pe cărbune, de exemplu. E greu să explicăm acest lucru. Am contabilizat uh, economiile din diversele măsuri din planul de acțiuni pe care le-am inclus în uh, estimările originale da, vorbim de sute de, de, de asemenea centrale energetice pe cărbune sau milioane de turbine oliene. Dacă vom avea această discuție și este foarte important ca oamenii să vadă exact ce înseamnă. Cam asta este tot ce vreau să spun, domnule președinte, în acest moment. Cred că susținerea și încurajarea europarlamentarilor ne face să menținem această propunere. Când anume o să vină propunerea privind boilerele? Și spuneați aici că e vorba numai de explicație. Așteptăm ca decizia să fie luată la începutul lunii septembrie. Cu aceasta suntem la finalul dezbaterii. Îi mulțumesc lui Filip Lau pentru că am avut posibilitatea să mai discutăm uh, ecodesignul, situația actuală și ce se mai planifică. Iar calculul e simplu. Un, kilo, un megawatt oră este 10 la puterea 12 uh, un calcul simplu și obținem teravat oră. Cu aceasta uh, ședința noastră se încheie aici. Mâine la ora 10 ne revedem la vot. Vă rog să nu uitați cartelele de vot. Coordonatorii se întâlnesc la ora 9 și cu aceasta se încheie sesiunea noastră de astăzi. O seară bună și ne vedem mâine. Deci,